Okay, good afternoon. I'd like to draw... Bună ziua! Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că începem acum reuniunea. Aș vrea să vă rog mai întâi să adoptăm uh, ordinea de zi, deci punctul 1. Cred că este considerată adoptată. Aș vrea doar să vă amintesc că între 3 jumătate și 5 vom avea o discuție pe tema poziției Uniunii Europene în legătură cu Consiliul pentru Drepturile Omului. Avem un studiu care va fi prezentat, iar apoi între 5 și 6 vom avea un prim schimb de opinii cu noul uh, președinte permanent al uh, cohomului, domnul Toerman, care este aici, Consiliul pentru Drepturile Omului. Vreau să îl salut pe domnul uh, Toerman. Și apoi vom continua așa cum nu ne este obiceiul de obicei, de la 6 la 8 cu delegația ad hoc a Parlamentului care s-a întors din Tunisia ieri și vom avea o reuniune comună împreună cu AFET și cu delegația Maghreb. Sper să putem ajunge la idei concrete despre felul în care Uniunea Europeană poate cel mai bine să susțină revoluția care are loc acum în Tunis, Tunisia. Este ceva nemai întâlnit până acum, o situație într-adevăr unică și, după părerea mea, este dătătoare de speranță, dar în același timp ascunde și câteva pericole. Nu știu dacă putem spune că noi trebuie să susținem această revoluție. Sigur că de la acest pupitru nu se spune întotdeauna o frază ca aceasta, nu este neapărat obișnuit. Dar să trecem mai departe la punctul 2, deci adoptarea procesului verbal a reuniunii din data de 30 septembrie 2010. Dacă sunteți de acord, se adoptă și apoi trecem la comunicările președintelui. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unei tragedii care ne afectează. E vorba de cazul lui David Cato, într-o săptămână în care avem de-a face cu multe evenimente tulburătoare în general, vreau să vă atrag atenția asupra morții, de fapt asupra omorului împotrivă lui David Cato Tisula, care este un uh, militant pentru drepturile omului din Uganda. Vă amintiți că David Cato a fost la Parlamentul European de mai multe ori și că a participat la o audiere la Droi, care avea titlul uh, Drepturile omului și SIDA, rolul Uniunii Europene, pe 30 noiembrie anul trecut. El a vorbit despre situația extrem de periculoasă a persoanelor din LGBT din Uganda. Ne-a arătat uh, câteva pagini dintr-o revistă cu numele Rolling Stone din țara lui care publicase nume și imagini cu persoanele care erau cunoscute ca fiind homosexuale și care trebuiau eliminate. Aceasta a reflectat, de fapt, o lege care este pe rol în momentul de față în fața Parlamentului Ugandei, de o lege restrictivă. Pe 26 ianuarie, David Kato Kisule a fost uh, omorât la el în casă și împreună cu președintele ACP, Parlament, adunării parlamentare comune și a copreședinților uh, intergrupului și LGBT din Parlamentul European, am dat o declarație în care ne exprimăm condoleanțele pentru um, moart, la moartea acestui apărător al drepturilor omului. Droia a avut ocazia de mai multe ori să-și exprime îngrijorarea cu privire la uh, statutul persoanelor uh, de minoritate sexuală și orientări minoritare sexuale și vreau să vă amintesc de rezoluția din decembrie 2010 de la, um, din plenară în care cerusem uh, delegației UE uh, la Kampala să asigure um, securitatea lui David în timpul vizitei sale oficiale la Parlament. Vreau să vă arăt un clip cu prezentarea pe care a făcut-o aici David uh, Cato la Parlament și după acest show, clip foarte scurt să păstrăm un moment de reculegere pentru acest uh, activist al uh, drepturilor omului care ne-a impresionat atât de puternic. Vreau să vă amintesc că trebuie să vă puneți căștile acum pentru ca să puteți asculta acest, uh, această intervenție filmată. the two have gone to the extreme of inciting violence, hate, and discrimination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 So we will remember David Cato. Așadar, ne vom aminti de David Cato. Este incredibil să ne amintim că acum câteva săptămâni era aici cu noi și că eram îngrijorați de întoarcerea sa acasă, în Kampala. Aș vrea să continui cu câteva anunțuri. O mare parte a atenției Parlamentului va fi acordată Egiptului în această săptămână, unde reuniunile de protest s-au intensificat, deși armata s-a angajat să nu o tragă în protestatari. Se pare că 300 de persoane, 3000 de persoane, se corectează președinte, au fost uh, rănite și sute au fost arestate. Serviciile internet sunt uh, complet decuplate și uh, de către guvern și se încearcă o izolare totală a populației și orice tăiera oricărui contact. În weekendul din 29-30 ianuarie au, exica, a existat o evadare masă din închisori și un vacuum de securitate pentru că au fost retrase forțele polițienești de pe stradă, iar comisar, altul comisar pentru drepturile omului a declarat că este incredibil ca poliția de ordine publică să dispară chiar așa și a cerut o investigație pentru a vedea de ce autoritățile au uh, decis să expună populația unui risc atât de mare și cine ea a fost responsabil pentru o încălcare atât de gravă a dreptului persoanelor la securitate. Um, Consiliul European pentru Afaceri Generale a vorbit despre aceste evenimente pe 31 ianuarie, cerând o angajare mai puternică a țărilor în tranziție către democrație, respectându-se în același timp drepturile omului și de asemenea a exprimat uh, angajamentul Uniunii Europene de a susține reformele instituționale. Iar mai târziu, săptămâna trecută, membrii ai Human Rights Watch și Amnesty International au fost uh, arestați de către poliție și împreună cu mai mulți jurnaliști au fost în continuare deținuți în captivitate. Am uh, făcut o declarație vinerea trecută pentru a condamna aceste evoluții cât se poate de puternic. Ultima informație pe care am primit-o este că în timp ce unele uh, de fapt persoanele din, uh, care fac parte din uh, care, străinii au fost eliberați, activiștii egipteni în continuare rămân în captivitate. Aș cer, cere de aceea și cerem eliberarea necondiționată a tuturor protestatarilor, indiferent că este vorba de jurnaliști, de apărători ai drepturilor omului, oricare care au fost arestați fără niciun fundament legal. Astfel de um, eliberări trebuie să fie primul act pe care un guvern încearcă să le, uh, pe care le iau, îl ia un guvern în momentul în care dorește să mai aibă un dialog cu colegi, cu um, poporul său. Mâine la ora 9 va avea loc o reuniune specială a delegației Mașrec împreună cu AFET pe tema Egiptului și sunt convinsă că foarte mulți dintre dumneavoastră vor vrea să participe la această reuniune. O ultimă de fapt, penultimul anunț este despre Instrumentul European de Democratizare și Drepturile Omului. Am terminat o analiză a Parlamentului pentru programul de acțiune anual pentru 2011. Mesajul principal pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră este că suntem în continuare în favoarea acestui instrument și a instrumentelor sale de bază, însă trebuie să repetăm uh, în decursul anilor că este nevoie de o atenție mai puternică care să fie acordată promovării democrației și să ne asigurăm că acest instrument este folosit într-adevăr în cazuri de urgențe în drepturile omului, unde niciun alt instrument nu poate să prindă. De asemenea, instrumentul trebuie să se concentreze cât se poate de mult pe societatea civilă și pe actorii politici. Acestea au fost mesajele noastre în discuțiile pe care le-am purtat uh, cu cei doi raportori, doamna Gal și doamna Lochbiller. Eu doresc ca Parlamentul să participe mai mult de acum încolo la stabilirea priorităților pentru acest instrument, care au fost stabilite pe 3 februarie în, prin vot, cu majoritate foarte largă, și de asemenea în a doua lectură s-a cerut ca aceleași amendamente la instrument să fie menținute. Parlamentul European cere așadar ca prevederile din Tratatul de la Lisabona cu privire la actele delegate să fie respectate și să se aplice și în cadrul acestui instrument european pentru democratizare și drepturile omului. Aș dori acum să fac un nou anunț în legătură cu o scrisoare pe care am primit-o de la Organizația Mondială împotriva Torturii, OMCT, care se bazează de asemenea pe uh, care este bazată la Geneva, această organizație importantă, se cere guvernului uh, elvețian să-și asume responsabilitatea în momentul în care uh, președintele, fost președinte al Americii uh, ar dori să meargă în Elveția pentru a-și promova cartea, așa cum s-a întâmplat, cum ar fi dorit să facă. Am auzit astăzi în reuniunea la care am participat că invitația către George W. Bush de a veni în Elveția a fost anulată sper că nu sunteți împotrivă faptului că eu vreau să scriu o scrisoare președintelui uh, Elveției cerându-i să se creeze condițiile în care însă nu se poate vorbi de o impunitate. În orice caz, nu știu care va fi rezultatul acestei scrisori, dar cred că a fost o inițiativă foarte bună a organizației împotriva torturii. Mai ales că această, acest subiect este de mare actualitate în acest context. Trecem acum la partea principală a reuniunii noastre de astăzi. Avem un întreg pachet în legătură cu Consiliul pentru Drepturile Omului. Revizuirea acestui instrument uh, important al ONU are loc în momentul de față la Geneva și la New York și va fi concluzionat uh, probabil în iulie anul acesta. Subcomisia noastră a cerut să se întocmească un studiu care va fi prezentat astăzi în fața noastră, care analizează rolul Uniunii Europene în Consiliul pentru Drepturile Omului de când acesta din urmă a fost uh, creat în 2006 și de asemenea studiul se concentrează pe rolul Uniunii Europene în procesul acesta de reformă. În ultimul timp a fost foarte clar că Uniunea Europeană are dificultăți să influențeze acest Consiliu, să-și exprime părerile și să-și apere părerile pe tema drepturilor omului și să câștige voturi de partea sa. Acum, odată cu Serviciul de Acțiune Externă și odată cu direct, Direcția pentru Drepturile Omului, înaltul reprezentant și echipa sa ar trebui să gestioneze de aproape politicile Uniunii în acest domeniu. Totuși, fiind dat că Uniunea Europeană nu este membră în Consiliul pentru Drepturile Omului, știm că numai statele membre în parte pot fi membre, există câteva întrebări practice la care ar trebui să răspundem. Sper de aceea că discuția despre studiul pe care îl vom auzi astăzi să ne aducă mai aproape de a găsi câteva opțiuni fezabile. Este plăcerea mea de aceea acum să, să invit pe doamna Karen Smith, care este purtător de cuvânt uh, și, uh, și este lector la uh, London School of Economics pe tema relații internaționale, care este autorul acestui studiu pe care l-a mandatat Parlamentul European să ia cuvântul. E vorba de un studiu pe tema Uniunii Europene și revizuirea Consiliului pentru Drepturile Omului. Studiul a fost de, deja împărțit dat tuturor din această sală. Doamna Smith este și director la uh, Unitatea de Politici Externe în departamentul său și a fost uh, bursieră Jean Monnet la uh, Universitatea Europeană din Florența. A lucrat de asemenea și ca um, jurnalist și freelance și ca editorialist la, în Italia. În 2007 ea a primit premiul Analin pentru excelență în cercetare în domeniul politicilor externe și politicii de securitate. Doamna dr. Smith este și autorul mai multor publicații academice. Doamna Smith va veni alături de noi pentru a ne prezenta așadar cele mai importante concluzii ale studiului său. Sper să poată vorbi în 10 minute pentru a prezenta toate concluziile și după aceea vom avea o discuție cât se poate de vie, sper eu, cu toți deputații. Doamna Smith, aveți cuvântul. Mulțumesc. Acest studiu asupra revizuirii Consiliului Națiunilor Unite și rolul UE în cadrul acestei revizuiri. Am analizat de asemenea rolul Uniunii Europene în acest Consiliu de la înființarea lui în 2006. Și în acest studiu am analizat în primul rând eficiența externă și internă a Uniunii Europene la nivelul Consiliului pentru Drepturile Omului. Influența UE la nivelul Consiliului este relativă agenda referitoare la drepturile omului a fost dominată de alte blocuri, cum ar fi, de exemplu, confer conferința islamică și grupul african, iar Uniunea Europeană nu a promovat îndeosebi analizarea situației drepturilor omului în țările în care acestea au fost încălcate. Uniunea Europeană a avut deseori o poziție izolată și nu a reușit să pună capăt altor co coaliții care doreau să promoveze interesele lor. Situația în legătură cu drepturile omului și influența Uniunii Europene arată cât de importantă este situația politică a acestor instituții și există o politică împărțită în blocuri sud-nord. Această influență este dificilă, iar Uniunea Europeană a avut câteva slăbiciuni în ceea ce privește abordarea sa. Coordonarea a fost înceată și nu foarte bine structurată. A fost nevoie de o unitate la nivelul Uniunii în primul rând și de asemenea în ceea ce privește acțiunile externe. Statele membre au poziții divergente la chestiuni esențiale. Uniunea Europeană nu a prezentat rezoluții pe țară pentru că aceasta ar, fi putut avea un efect bumerang și uh, dorea să protejeze dreptul Consiliului de a discuta situația fiecarei țări în parte. De asemenea, există nevoie de un consens care reprezintă numitorul comun cel mai mic și aceasta nu protejează neapărat situația drepturilor omului, iar poziția Uniunii Europene trebuie să fie întărită cu urgență pentru a putea construi coaliții de succes pe uh, chestiuni importante. Există o lipsă de legătură între ce se întâmplă la Bruxelles și ce se întâmplă la Geneva, iar obiectivele UE n-au fost foarte bine integrate în ceea ce privește politicile externe. Studiul analizează de asemenea revizuirea Consiliului pentru Drepturile Omului, care va fi încheiat în următoarele luni și este acum în curs. Uniunea Europeană a participat în mod activ până acum în acest proces, a făcut mai multe sugestii foarte clare și bune pentru îmbunătățirea funcționării acestui Consiliu. Rezultatul probabil al acestei revizuiri ar putea duce la îmbunătățiri minore în ceea ce privește revizuirea periodică și în ceea ce privește distribuția uh, sarcinilor de lucru la nivelul Consiliului. Pentru ca gestiunea să fie mai ușoară și să se poată face o predicție mai bună. Dacă o astfel de revizuire ar duce la mai mult decât atât, atunci aș sugera să se facă următoarele. În primul rând, ar trebui să arate opoziția față de politica de a prezenta ă, țări în poziția de tabula rasa, pentru că altfel nu se poate uh, promova o adevărată competitivitate pentru alegerea statelor în cadrul acestui Consiliu. Uniunea Europeană ar trebui să promoveze o atitudine independentă în care să se poată cere anchete speciale sau audieri speciale în mod independent pentru anumite cazuri ar trebui să se opună unui mecanism de comisii care să meargă împotriva procedurilor speciale și care sunt împotriva codului de conduită, ar trebui să promoveze posibilitatea de a avea mai multe instrumente de analiză a situațiilor de țară și ar trebui să rezolve imediat problemele legate de rezoluțiile de țară și a mandatelor specifice pe țară. Trebuie de asemenea să susțină independența biroului înaltului comisariat pentru drepturile omului și să se asigure că Consiliul pentru Drepturile Omului nu uh, își va impune punctul de vedere asupra acestui birou. Studiul arată mai multe recomandări care ar întări rolul UE la nivelul Consiliului în general. Capacitatea UE ar trebui să fie îmbunătățită în regim de urgență. Activitățile Uniunii Europene la nivelul Consiliului pentru Drepturile Române ar trebui să se centreze pe crearea de noi legături și acorduri mai extinse pentru a întări Consiliul și pentru a ajunge la un mandat de protejare a drepturilor omului. E nevoie de o delegație cu mai multe resurse la Geneva în acest sens. Poziția Uniunii Europene la Geneva ar trebui să fie mai bine incorporată în serviciul de acțiune acțiuni externe ale Uniunii. Susținerea înaltului reprezentant trebuie să fie făcută astfel încât înaltul reprezentant și adjunctul său să poată face un adevărat lobby la nivelul Consiliului și să susțină poziția Uniunii Europene poziția țărilor terțe la nivelul acestor consilii ar trebui să fie subiect de discuție în cadrul dialogurilor bilaterale pe care Uniunea Europeană le are cu toate țările terțe și în special cu parteneriatele strategice. Uniunea Europeană ar trebui să fie mai explicită pentru a căpăta mai multă susținere a pozițiilor sale și ar trebui să-și exprime dezamăgirea atunci când nu îi se acordă o astfel de susținere. Delegația UE de la Geneva ar trebui să joace un rol proeminent pentru coordonarea întâlnirilor și pentru a organiza întâlniri cu țări terțe și de asemenea pentru a introduce poziția Uniunii Europene în poziția referitoare la serviciul extern al Uniunii. Însă, delegația UE n-ar trebui să reprezinte doar un european la nivelul Consiliului, pentru că există niște costuri foarte mari care ar putea apărea pentru Uniunea Europeană, și anume pierderea timpului de vorbire la ședințele organizate și o putere mai mică pentru a echilibra poziția altor țări. Ar trebui să se renunțe la politica bloc, blocurilor de interese în loc de a face declarații la nivelul UE, Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că se transmite un singur mesaj, însă cu voci diferite din partea statelor membre. Uniunea Europeană ar trebui să fie mai curajoasă pentru a promova rezoluții pe țară, însă ar trebui să se gândească dacă aceasta nu s-ar putea face mai bine împărțind sarcina elaborării unor astfel de rezoluții între diversele state membre printr-o capacitate îmbunătățită și o susținere mai mare, Uniunea Europeană ar putea fi mai ambițioasă la nivelul Consiliului pentru Drepturile Omului. Un astfel de obiectiv ar trebui să fie unul principal al relațiilor externe al UE. În afară de problema îngrijorătoare a anumitor țări, Uniunea Europeană ar trebui să fie mai proactivă pentru a utiliza mai multe instrumente în scopul uh, problemei încălcării drepturilor omului și asigurarea unui mandat de protejare și promovare a drepturilor omului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Smith. Într-adevăr, este foarte interesant să vedem cum putem pierde oportunitatea de a transmite un mesaj clar din partea noastră, din partea Uniunii Europene dacă ne exprimăm uh, doar cu o singură voce. Dumneavoastră ați prezentat mai multe recomandări pe care și noi de aici de la Parlament le-am susținut în rezoluțiile anuale pe care le-am elaborat. E vorba în special de nevoia de a garanta independența procedurilor speciale și a înaltului comisariat pentru drepturile omului și a inițiativelor elaborate acolo. De asemenea, sugestia de a fi mai proactivi în ceea ce privește situația anumitor state. Ca întotdeauna trimitem delegații mici la Geneva și anul acesta, între 16 și 18 martie, ne vom întâlni cu țări terțe, cu organizații ale societății civile, cu diverse state membre, cu reprezentanți speciali Vom organiza cât mai multe întrevederi cu putință pentru a ne implica mai mult. Înainte de a da cuvântul acum membrilor, aș vrea să ascultăm și punctul de vedere al Serviciului de Acțiune Externă, Doamna Arvinson, de asemenea, poate dorește să ia cuvântul în această dezbatere, pentru că dumneavoastră reprezentați biroul comisariatului din partea Națiunilor Unite. Dacă sunteți de acord, l-aș uh, invita în primul rând pe domnul Toeman, care a fost uh, nou numit din partea COHOM, deci grupul de lucru al Consiliului pentru Drepturile Omului. Vă dau cuvântul, vă rog. Thank you so much. Um... Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie, pentru invitația de a participa la întâlnirea dumneavoastră. Eu găsesc că această discuție este foarte binevenită pe marginea Consiliului pentru Drepturile Omului și revizuirea sa. Iar um, puțin mai târziu vă voi spune și ce se întâmplă în cadrul COHOM, pentru că uh, în uh, această vineri vom avea un vot important dar vrem să vă spunem și uh, care este punctul nostru de vedere în legătură cu revizuirea uh, Consiliului pentru Drepturile Omului, pentru că dorim să declanșăm uh, negocieri intense înainte de a se lua o decizie la New York. Sunt recunoscător Parlamentului European că a comandat acest studiu pe care îl vom analiza cu atenție și îl vom discuta cu colegii noștri de la Geneva, de la New York și uh, din rândul statelor membre. Dați-mi voi să comentez câteva din elementele care au fost conținute în această prezentare o serie de eh, provocări aflate în fața Uniunii Europene în contextul Consiliului pentru Drepturile Omului eh, au fost reflectate și în activitatea noastră cotidiană în care încercăm să vedem care sunt problemele și să le rezolvăm. Și o serie de pași deja sunt întreprinși pentru a face față acestor provocări și pentru a ne îmbunătăți abordarea vis-a-vis -vis de Consiliul pentru Drepturile Omului. Suntem de acord că ceea ce se întâmplă la Geneva în în legătură cu Consiliul pentru Drepturile Omului nu trebuie să fie desprins de preocupările care există la Bruxelles, pentru că există dimensiuni bilaterale. Când este vorba despre libertăți cetățenești sau uh, despre situația din diversele țări. Ceea ce se întâmplă uh, sau nu se întâmplă la Geneva ține de strategia noastră de politică externă și suntem de acord că trebuie să ne coordonăm gestionăm politica din acest punct de vedere pe viitor, inclusiv vis-a-vis -vis de obiectivele principale de la Geneva, dar și ținând seama de uh, punctele cheie ale politicii noastre. Noi va trebui să ne consolidăm cooperarea cu grupurile regionale atunci când sunt discutate probleme regionale la Consiliul pentru Drepturile Omului. De pildă, când va exista un accent pentru Orientul Mijlociu, noi nu vom discuta acest lucru doar în cadrul COHOM, ci și cu colegii noștri din regiunile învecinate. Ce se întâmplă la Consiliul pentru Drepturile Omului trebuie în același timp să țină seama de configurarea politicii externe uh, europene. Pentru noi este important că pentru prima dată în ultimii ani uh, Uniunea Europeană va fi reprezentată la cel mai înalt nivel pe 28 uh, uh, februarie la Geneva și uh, va exista o intervenție acolo și pentru prima dată din 2005 până acum va exista și o discuție în, în cadrul Comisiei pentru uh, politică externă în care se va pregăti această reuniune de la Geneva. Deci, în felul acesta, eu cred că noi vom putea să ridicăm nivelul discuțiilor uh, în cadrul COHOM la cel mai înalt nivel al politicii externe europene. De fapt, s-au întreprins multe demersuri, atât în ce privește Consiliul uh, pentru Drepturile Omului de la Geneva, cât și uh, adunarea generală ONU. Domnul Dilemans a fost aici și a vorbit despre uh, cea de-a 15-a sesiune uh, pentru drepturile omului care a avut loc. Am avut multe lucruri de prezentat și uh, oricum activitatea a fost uh, intensificată la Geneva, dar și în capitalele statelor membre ale Uniunii Europene. Avem și contacte bilaterale cu diversele state pe probleme de drepturile omului. Am organizat videoconferințe și alte forme de discuție pentru a dezbate problemele specifice ale drepturilor omului și săptămânile viitoare vom avea o serie întreagă de asemenea întâlniri destinate și Africii de Sud, Marocului și altor state. Yeah. Aici a spus că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai uh, curajoasă în abordarea unor uh, probleme. Și, într-adevăr, în ce privește credibilitatea Consiliului pentru Drepturile Omului, constă în abilitatea de a aborda probleme specifice ale drepturilor omului. Deci, noi ne așteptăm ca problemele legate de uh, drepturile omului să fie adresate la nivelul Consiliului în timp real. Iar Uniunea Europeană va trebui să aibă o contribuție din acest punct de vedere pentru ca problemele atunci când apar să fie analizate. Bineînțeles că toate aceste lucruri sunt legate de discuțiile referitoare la revizuirea Consiliului. Bineînțeles că noi căutăm și candidați Uh, din partea statelor membre. Va trebui să existe, bineînțeles, o cooperare uh, din partea statelor vizate. Există multe țări care încearcă să facă lobby pentru uh, o anumită regiune, lucrurile din acest punct de vedere sunt destul de complicate. Să ne gândim de pildă la uh, relația cu Sri Lanka. Și există într-un fel uh, și o uh, tensiune între tendința de crea alianțe mai largi geografice și uh, problematica uh, mai restrânsă. Dar în procesul de revizuire noi sperăm că vom putea să găsim instrumentarul necesar pentru a face față provocărilor de acest gen. Iar în ce privește politica în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului în general, bineînțeles că trebuie să se bazeze și pe activitatea bilaterală, dar în noul cadru, fiecare stat individual trebuie să își valorifice expertiza pe care o are în inițiativele pe care ni le propunem în cadrul cooperării noastre. Deci trebuie să existe o dezbatere activă, uh, propuneri care să fie făcute în același timp, însă, deși Uniunea Europeană, din acest punct de vedere, vorbește uh, pe mai multe uh, voci, trebuie să existe și un glas ferm al Uniunii Europene în anumite probleme. Nu este neapărat o contradicție în această viziune. S-a vorbit aici despre posibila contribuție a Uniunii Europene în formarea de blocuri, dar eu cred că nu doar uh, pentru implementarea tratatului de la Lisabona, ci și pentru eficiența activității noastre este nevoie ca și în adunarea generală Uniunea Europeană să se uh, poată manifesta pe o voce o serie întreagă din elementele care au fost prezentate uh, se bucură de acordul și aprecierea noastră. După cum știți, noi am întreprins eforturi substanțiale pentru a ne folosi de această revizuire pentru a avea un câștig în calitatea um, activității desfășurate de Consiliu. Uh, cu două, doi ani în urmă noi am început, de fapt, să ne uh, analizăm poziția, să venim cu elemente noi. Am uh, avut o activitate intensă, o serie de uh, state membre au inițiat uh, înființarea unor grupuri transnaționale. Uh, Trebuie să vedem cum putem uh, să ne îmbunătățim activitatea. Ceea ce am constatat este că atunci când este vorba despre capacitatea, despre abilitatea Consiliului de a aborda probleme care apar în actualitatea scenei politice, există câteodată o rezistență de, de a valorifica elementele pe care le propunem noi. După cum știți, există o analiză a ceea ce se propune din, spre Geneva. Um, uh, este nevoie de aceea de a introduce și comentarii mai detaliate în această discuție și să punem în lumină de asemenea și aceste comentarii în ceea ce privește delegațiile uh, Consiliului. Să spunem, de exemplu, că este clar că procesul de la Geneva nu a abordează problemele, de exemplu, cum ar fi programul de lucru al Consiliului pentru Drepturile Omului, dar mai, ci mai degrabă anu, sau anumite situații uh, ale unor țări. Deci procesul de la Geneva este, de fapt, doar prima, prima etapă și negocierile de la New York ar trebui să se refere și la calitatea calită, uh, atributului de membru și altele. Mulțumesc Cam atât am avut de spus. Mulțumesc, domnule Toianman, pentru această impresie generală despre ceea ce ar trebui Uniunea Europeană să facă după această revizuire și ceea ce ar trebui să prezentăm noi ca um, inițiativă. Domnul Hertz dorește eventual să completeze. Nu, mulțumesc. Suntem parte, a aceleași echipe și n-am nimic de adăugat. Bun, mă bucur foarte mult, spune doamna președinte, că sunteți o echipă, pentru că este o echipă foarte bună. Iar acum îi dau cuvântul lui Linei Ar- Arvițen. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru ideile foarte bune pe care le-ați uh, prezentat deja și cred că și prezentarea doamnei Smith a fost foarte interesantă. Vreau să vă atrag însă atenția asupra anumitor decizii cheie atunci când este vorba de revizuirea acestui proces. Am uh, transmis deja uh, documentul de poziție pe care l-am întocmit noi, mai avem și unul care a fost pregătit de către predecesorii noștri, care și-au prezentat și ei uh, viziunea. Trei puncte esențiale. După cum s-a spus atât cât despre doamne, de către doamna Smith cât și de către Bert, dorim ca Consiliul pentru Drepturile Omului să devină mai eficient, atât în ceea ce privește situațiile cronice cât și cele de urgență. Deci trebuie să se extindă um, instrumentele care le stau la dispoziție. E vorba aici nu numai de sesiunile importante, dar și de grupurile de lucru sau de uh, întâlniri intermediare. Eventual s-a prezentat din partea Comisiei uh, ideea de a muta ședințele în afara Genevei, în, la fața locului în anumite regiuni, pentru ca să existe o interacțiune mai bună și S-a prezentat de asemenea ideea că și Consiliul să organizeze sesiuni fără să tragă o concluzie pentru a putea sublinia declarațiile sale și uh, ideea exprimată deja de președinție pentru a avea totdeauna un mecanism la dispoziție în caz de criză. O altă, uh, un alt aspect important este independența procesului și vreau să vă dau uh, câteva exemple cheie. Uh, în primul rând, dacă vorbim de un cod de conduită care să fie valabil în diferitele operațiuni, credem că acest uh, cod de conduită trebuie să fie gestionat de uh, un for care se autoreglementează, deci predecesorii să facă și ei uh, o analiză a încălcărilor anterioare. Apoi, Credem că ar fi interesant, de asemenea, să avem o evaluare obiectivă a statelor pentru a vedea în ce măsură ele sunt gata să coopereze, de exemplu, cum au uh, reacționat la invitații, la vizite, uh, la uh, diferite alte evenimente care au fi putut să le deruleze și așa mai departe. Și în al treilea rând, în cadrul sesiunilor Consiliului pentru Drepturile Omului, din cauza unei lipse de timp, s-a prevăzut o procedură prin care să se limiteze, de fapt, interacțiunea dintre membri din cauza faptului că anumite rapoarte trebuiau prezentate în același timp, ceea ce nu a fost întotdeauna foarte favorabil discuțiilor. Deci am vrea să ne întoarcem la procedura anterioară în care se spunea că este bine să avem o dezbatere pe raportor sau pe expert independent pentru ca să avem într-adevăr o interacțiune mai bună cu membrii. Și, în ultimul rând, când e vorba de propria noastră independență, vreau să subliniez faptul că aceasta este esențială pentru noi și că înaltul comisar este foarte dispus să uh, păstreze această, acest atribut și suntem foarte atenți la acest punct. Dar pot să vă mai dau și alte detalii dacă doriți. Mulțumesc foarte mult, doamna Arvitsen. iar acum vom deschide discuția pentru ca și colegii să ia cuvântul. Doamna Lochpiller, care este și uh, membră a grupului de lucru Parlamentul European ONU și a participat la diferitele reuniuni ale adunării generale. Mulțumesc! Am mai multe puncte pe care vreau să le menționez. Mulțumesc, doamna dr. Smith, pentru studiul dumneavoastră, pe care trebuie să-l citim însă în integralitate pentru ca să-l înțelegem. Nu pot decât să subliniez momentan cât este de important ca Uniunea Europeană să rămână puternică și în ceea ce privește rezoluțiile și mandatele în legătură cu anumite state, chiar dacă este un lucru foarte greu. Nu cred că se poate prin, în alte structuri ale ONU, în domeniul uh, drepturilor omului, să tragi la răspundere actorii făptași în domeniul încălcării drepturilor omului și să vorbești concret despre anumite situații din câteva țări. Deci Uniunea Europeană a spus că trebuie să își adapteze activitatea de drepturile omului la activitatea ONU. Am uh, fost martoră la o, un eveniment, de exemplu când am fost uh, raportor pentru aviz la Frontex, Agenția pentru Protecția Frontierelor, cred că s-ar putea spune foarte ușor că Uniunea Europeană și această agenție care se află sub uh, egida Uniunii Europene ar trebui să țină cont de expertiza și autoritatea acestei expertize din, care vine din partea în oficiului înaltului comisar pentru drepturile omului. Și uitându-mă la uh, rezultatele acest grupului de lucru, uitându-ne la aceste rezultate ale înaltului comisar, să se garanteze că rezultatele să fie adaptate. Și acest lucru nu este neapărat uh, o condiție sine qua non pentru că ar trebui ca aceste concluzii să nu fie numai în linie cu ENCE, cu concluziile naturii reprezentant, ci trebuie să subliniem că această expertiză trebuie să fie și ea luată în considerare și că nu trebuie să avem două structuri paralele la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, ați mai spus în prezentarea dumneavoastră că Uniunea Europeană nu ar trebui să acționeze în bloc. Din contră, ar trebui să își uh, reducă uh, energia uh, pe care o investește în această idee. Este pentru prima dată că aud uh, acest lucru de când lucrez în grupul de lucru ONU-PE. Din contră, Uniunea Europeană a pierdut, de exemplu, un vot pe o rezoluție uh, în care cerea să aibă mai multe drepturi de a vorbi cu o singură voce și aceasta nu cred că este în contradicție cu uh, obiectivele noastre. Domnul Toierman a spus același lucru că aceasta completează o abordare proactivă bilaterală. Deci nu am citit tot ce ați uh, scris, dar am încercat să preiau câteva idei din ce ați uh, prezentat. Eu văd aici o contradicție între ceea ce am discutat înainte noi din partea Uniunii Europene și ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Apoi o întrebare către amândoi, dar și către domnul Toieman, dacă îmi permiteți. Ați spus că blocurile în Consiliul pentru Drepturile Omului sunt foarte puternice, chiar și cele ale uh, statelor care nu vor să ia astfel de decizii. Ca acele state care, de exemplu, au uh, o opinie similară, de exemplu Egiptul care era împreună cu alte țări împotriva anumitor chestiuni, dar sperăm că cu odată cu schimbările din Egipt și cu schimbările lor de politici să aibă și o nouă abordare, o atitudine mai serioasă față de, de încălcările dreptului, om, dreptului omului. Și aș vrea să știu dacă această afirmație nu face decât să întărească, de fapt, poziția acestor grupuri de țări care făcea obiectul acestei rezoluții. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, dacă nu mă înșel. Deci haideți să vedem ce ne răspunde doamna dr. Smith. The reactions, answers. Um... Mulțumesc. Într-adevăr, câteva răspunsuri la comentariile făcute în sală. Ceea ce vroiam să spun nu era că la Consiliul pentru Drepturile Omului, Uniunea Europeană ar trebui să dispară în calitate de bloc, ci că ar trebui să se facă opoziție chiar din partea țărilor a, oarecum democratice din Sud, pentru că există o opoziție foarte mare în acest sens. Există o bună parte a activităților de la acest Consiliu care sunt la nivel foarte politic și de aceea Există o organizare pe blocuri, în special dacă analizăm situația a președinției a, rotative sau a biroului a, permanent. De aceea, în această situație, Uniunea Europeană este deseori depășită de alte blocuri sau alte țări și are, nu are câștig de cauză. De aceea, noi n-ar trebui ca să facem ca Uniunea Europeană nu, nu trebuie să garantăm neapărat că Uniunea Europeană va câștiga întotdeauna, pentru că, practic, uh, nu suntem în această poziție. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne întărim argumentele pe care le prezentăm. Iată de ce perspectiva nu este neapărat aceea de a vedea cum Uniunea Europeană poate avea o poziție mai puternică, ci cum Uniunea Europeană și statele membre ar putea contribui la o mai bună funcționare a Consiliului pentru Drepturile Omului și niște rezultate mai bune în acest sens, trebuie să vedem cum putem elibera această, uh, scăpa de această constrângere a coalițiilor pe blocuri. Pentru că acestea sunt deja foarte bine structurate. Dacă Uniunea Europeană rămâne de asemenea ca un bloc, atunci nu face decât să încurajeze o astfel de tendință care ar trebui uh, sfărâmată, să zicem așa, în special la Națiunile Unite, pentru că aceasta nu promovează deloc agenda referitoare la drepturile omului. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să fie mai bine coordonată, să facă ca drepturile omului să devină o prioritate și, de asemenea, Consiliul pentru Drepturile Omului să fie o prioritate. Deci, uh, ar trebui ca mesajul să fie mult mai uniform, mult mai puternic, însă acest sistem de a transmite un singur mesaj cu mai multe voci este un sistem care poate funcționa foarte bine dacă există o bună organizare, tocmai pentru a transmite același mesaj, chiar dacă cu anumite nuanțe din partea anumitor state membre. Europenii, deci în felul acesta ar putea să umple acel spațiu al dezbaterii mai mult. Dacă Europa dorește să-și întărească poziția la nivelul Consiliului pentru Drepturile Omului, atunci la ce va fi folosit acest rol? Aceasta ar putea avea de-a face cu uh, timpul de vorbire pe care l-ar putea avea un Europeană în cadrul acestui uh, Consiliu. Și toate statele membre care sunt membri al, ai acestui Consiliu oricum ar avea prioritate, deci nu aceasta ar trebui să ne intereseze. Dacă Uniunea Europeană ar trebui să-și găsească o poziție mai întărită acolo, atunci vom vedea că și alte grupuri își vor, în, vor încerca să-și întărească poziția în același fel. Deci nu s-ar sparge în niciun fel această situație de uh, împărțire pe blocuri. Deci ceea ce vreau să spun nu este că Uniunea Europeană ar trebui să facă mai puțin, ci că ar trebui să se coordoneze mai bine și că de fapt este vorba de o chestiune de coordonare. Pentru că o prezență mai mare a Uniunii Europene nu înseamnă neapărat și rezultate mai bune pentru Consiliul pentru Drepturile Omului. Aceasta este uh, comentariul principal pe care vreau să-l fac și care probabil că a generat cele mai multe comentarii aici în sală. Mulțumesc, doamna doctor Smith. Aș vrea să vă pun și eu o întrebare. Nu știu dacă ați putea clarifica mai bine acea idee pe care ați prezentat-o de a integra pozițiile exprimate la nivelul Consiliului pentru Drepturile Omului în politicile externe uh, ale Uniunii. Nu știu dacă dumneavoastră ne puteți uh, da exemple sau colegii de la acest serviciu de acțiune externe, pentru că altfel uh, mesajul pe care îl transmitem uh, nu este foarte puternic și foarte inteligent din partea noastră dacă nu știe stânga ce face dreapta. Deci aici, în domeniul politicii externe, Ceea ce facem este foarte important și de aceea este esențial să avem o adevărată integrare și coerență a politicilor. Și sub comisia noastră a luptat din greu tocmai pentru a ajunge la o bună structură, pentru ca drepturile omului să fie integrate așa cum merită în toate politicile de acțiune externă. E adevărat că nu este ușor, dar oricum avem o situație nouă aici în care putem încerca să facem mai mult. Nu știu dacă cineva ar dori să clarifice această situație. De asemenea, domnul Prodi, văd că a cerut să ia cuvântul, îi vom da întâi cuvântul dânsului. Mulțumesc, voi avea o intervenție scurtă, pentru că mi se pare destul de greu să înțeleg punctul de vedere al doamnei Smith. Pentru că dacă ne gândim la situația Uniunii Africane, Aș spune că punctele de vedere atât de diferite ale statelor membre îngreunează încheierea unor acorduri. Deși ar fi în interesul tuturor și inclusiv în interesul uh, drepturilor omului ca Uniunea Africană să înceapă să uh, lucreze intens uh, în acest domeniu. Deci, eu cred că lucrurile, într-un fel, trebuie să meargă mână în mână. Trebuie să existe o poziție comună, o singură voce pentru a putea să se ajungă cu mai mare flexibilitate la acorduri și să se țină seama pe termen lung de interesele comune. Cred că Serviciul European de Acțiune Externă poate să joace un rol foarte important în a căuta o poziție convergentă. Dacă vom reuși să atingem acest obiectiv, atunci va fi în folosul tuturor, în primul rând în folosul drepturilor omului. De aceea, eu ă, cred că lucrurile de fapt nu sunt contradictorii. Ar trebui să încercăm să ne valorificăm forțele pentru a ajunge la sinergie. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Prodi. Cred că va trebui să uh, auzim mai multe despre acest paradox aparent. Dacă nu există alte intervenții, dau cuvântul domnului Toierman. Mulțumesc foarte mult. Sunt chestiuni care ne preocupă într-adevăr. Bineînțeles că nu trebuie să renunțăm la ideea europeană în folosul ideii eh, Națiunilor Unite. La Geneva lucrurile trebuie să funcționeze în interesul nostru. Trebuie să ne îmbunătățim eh, contribuția în interior trebuie eh, ca la Geneva sau vis-a-vis -vis de Geneva coordonarea pozițiilor să devină mai intense, dar uh, Sigur că există și chestiuni care sunt sensibile din punct de vedere politic. Trebuie să uh, ne gândim uh, care este cadrul Națiunilor Unite, dacă ne dorim să ne pliem pe aceste structuri în ce privește uh, povara pe umerii diversilor, diverselor state. Bineînțeles că sunt chestiuni Um, care țin de modul de abordare. Iar în contextul revizuirii Consiliului pentru Drepturile Omului, ținând seama de documentele care au fost distribuite, uh, regret să văd că atât de puține propuneri uh, venite din partea noastră se regăsesc în documentele care se află în clipa de față în lucru. În ultimii ani noi am avut un mare succes în ce privește poziția europeană vis-a-vis -vis de pedapsa cu moartea. Deci um, sunt chestiuni tematice. Noi trebuie să învățăm din experiența trecută și uh, cred că și când va fi vorba despre uh, drepturile LGBT, grupurilor LGBT, va trebui să ne eh, impunem punctul de vedere. Va exista și acolo un lobbying. Este important să se ajungă la alianțe uh, transregionale, dar când e vorba de chestiuni strict legate de un anume stat, este greu să identificăm state din Asia sau din Africa cu care să putem încheia asemenea alianțe. De aceea, trebuie să um, ne preocupe și climatul care există la Geneva în Consiliul pentru Drepturile Omului, de climatul care există la New York în cadrul Națiunilor Unite. Trebuie să vedem cum uh, acționăm cel mai bine când este vorba despre situații specifice. Iar acest lucru poate fi valabil și în ce privește revizuirea Consiliului pentru Drepturile Omului. Și poate o ultimă intervenție. Este posibil să existe o schimbare în poziția unei țări? S-a dat exemplul Egiptului afirmându-se că e foarte posibil ca Egiptul la un moment dat să devină o forță în a apăra drepturile omului. Sigur că trebuie să valorificăm tot ce apare ca noutate pentru a fortifica și poziția Consiliului. Trebuie să vedem însă și că state care au o situație foarte bună în ce privește drepturile omului acasă, de multe ori arată rezerve când este vorba despre decizii internaționale care să se ia în acest domeniu. Deci noi trebuie să ținem seama de toate aceste date în activitatea noastră. Mulțumesc, doamna Smith. Dacă îmi permiteți, în legătură cu Întrebarea pe care ați adresat-o privind integrarea politicii europene în preocupările pentru drepturile omului. Sigur că este important să știm care este poziția fiecărui stat membru vis-a-vis -vis de drepturile omului. Este un complex de probleme amplu. Nu vreau să intru în amănunte, dar eu cred că drepturile omului trebuie să devină o prioritate în relațiile internaționale. Iar dacă acest lucru se întâmplă, dacă ne uităm cine îi susține pe europeni, cine votează alături de europeni în Consiliul pentru Drepturile Omului, atunci vom vedea că există multe state în orice caz, chiar dacă se va produce o democratizare în Egipt, eu nu cred că peste noapte va deveni un aliat al Occidentului Egiptul. Există și democrații puternice în lumea aflată în curs de dezvoltare, în care încă există rezerve față de drepturile omului. Sigur, este o chestiune de a sparge aceste blocuri pentru a putea avea o discuție rațională. Cred că uh, ar trebui să ne adresăm astfel multor state pentru a ne găsi aliații. Iar o modalitate pentru Uniunea Europeană ar fi să îi ajute pe parteneri să conștientizeze faptul că lumea se uită la Um, comportamentul lor în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului. Și de multe ori există poziții acolo care de fapt contravin poziției europene în uh, problematica drepturilor omului. Deci nu doar în dialogul specializat pe drepturile omului, dar și în dialogul între Uniunea Europeană și partenerii săi strategici, trebuie să-i facem pe parteneri să înțeleagă că și poziția lor contează. Nu uh, considerăm că este doar un act prietenos uh, de a uh, se abține în pronunțarea vizavi de Sri Lanka. Pentru că de multe ori o asemenea atitudine a blocat mai degrabă continuarea discuțiilor în problematica drepturilor omului. Și este șocant să nu beneficiez de susținerea unor state care sunt altfel strâns legate de Uniunea Europeană prin tot felul de relații. Deci, ă, să fie clar că ceea ce se întâmplă la Geneva poate deveni un subiect de discuție la Bruxelles în relația cu ă, state terțe. Să integrăm în felul acesta problematica drepturilor omului în relațiile noastre. Să fie clar că drepturile omului și uh, Consiliul pentru Drepturile Omului este important în politica externă a Uniunii Europene. Uh, Mulțumesc, această discuție trebuie să fie încheiată și de aceea îi dau cuvântul doamnei Lohpilar. Mulțumesc, am o remarcă foarte scurtă. Domnule, doamnă Smith, ați spus că țările pentru care, cu care Uniunea Europeană are legături pentru, prin ajutorul pentru dezvoltare și așa mai departe sunt foarte uh, Uh, într-o relație foarte apropiată, iar apoi ați spus că trebuie folosite alte căi de comunicare pentru Congresul din Statele Unite, pentru că noul președinte al uh, Comitetului pentru Afaceri Externe din Congres a fost extrem de directă. Nu mai țin minte în ce ziar sau revistă a spus că în cazul în care Consiliul pentru Drepturile Omului nu își face datoria, de ce ar trebui uh, Statele Unite să continue să facă eforturi în aceste țări? Și cred că trebuie să reacționăm la această situație. E vorba de un uh, for multilateral internațional care trebuie să stea pentru progres și de aceea cred că Statele Unite ar trebui să susțină acest for mai departe și nu să rămână pe statut de observator așa cum s-a întâmplat în guvernul anterior. Mulțumesc pentru această remarcă, spune doamna președinte. Și cred că acum trebuie să dăm pagina și să continuăm, deși rămânem în uh, domeniul Consiliului pentru Drepturile, Omului, dar să trecem la punctul 5, unde avem o discuție despre continuarea raportului Goldstone pe tema conflictului din Gaza și raportul UNHCR referitor la incidentul în care a fost implicată flotila din Gaza. După cum stabilisem cu coordonatorii din această subcomisie, am încercat să-l chemăm chiar pe domnul Goldstone la această reuniune, dar din păcate nu a fost disponibil. Îmi cer scuze, dar vă rog, orice discuții private pe care vreți să le purtați, vă rog să faceți acest lucru afară. Mulțumesc. Dumnealui însă, prin uh, oficiul ONU de la Bruxelles, ne-a transmis că s-ar bucura să vină să participe la un schimb de opinii cu noi pe viitor când ne convine și nouă și dumnealui. La fel și Cristian Tomușat și Shina Gilani de la comisiile de resort, care de asemenea nu au putut să fie aici din cauza unor angajamente anterioare. Însă avem un reprezentant al Oficiului Regional al uh, Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului și dumneai ei ne va da mai multe informații despre această situație. Deputații au primit însă mai multe documente în dosarul lor și informații pe e-mail pe tema raportului Goldstone. Deci, dacă îmi permiteți, îi voi da acum cuvântul timp de 8 minute celor, fiecăruia dintre cei trei uh, vorbitori, doamna Arvidsen mai întâi, iar apoi uh, Darah Murray, de la, care este ofițer uh, pentru, de la Centrul pentru Drepturile Omului din Palestina și după aceea doamnei Miri Weingarten, activist uh, în domeniul uh, din Israel, care îl trăiește la Londra, în domeniul problemelor legate de Israel. Și a fost director al uh, International Advocacy pentru drepturile omului în Israel. Bine ați venit tuturor și Linea, bine ai venit ai cuvântul mai întâi pentru 8 minute și uh, ai aici ceasul pe la care poți să te uiți. Mulțumesc foarte mult, Sautala, și mulțumesc pentru invitația adresată de a participa la această audiere. Aș dori să vă informez uh, despre ce s-a întâmplat de la prezentarea celor două rapoarte importante, și anume fact-finding mission-ului despre uh, situația din Gaza, raportul Goldstone, dar și raportul uh, ONU a experților independenți, investigații pe tema încălcărilor grave în incidentul flotilei, așa numitul raport al flotilei. După cum știți, raportul uh, Goldstone a fost prezentat în septembrie 2009 în fața Consiliului pentru Drepturile Omului și în cele 547 de pagini analiza 36 de evenimente specifice care au avut loc între 2008 și 2009 și trăgea concluzia că atât uh, grupările israeliene cât și cele palestiniene au comis crime împotriva umanității și crime de război în fâșia Gaza cu ocazia acestui conflict. Se cerea din partea ambelor părți să înceapă investigații foarte ample în acest domeniu și dacă sau se constatau uh, crime împotriva umanității sau crime de război, acestea ar trebui să fie trimise mai departe Tribunalului pentru crimele de război. Ce s-a întâmplat după aceea? În 2010, Consiliul pentru Drepturile Omului a creat o comisie independentă care a avut ca mandat o monitorizare și evaluare a oricărei proceduri naționale ale guvernelor izraeliene și palestiniene, având în vedere um, toate suspiciunile din raportul uh, Goldstone. Acest comitet a fost numit Comitetul uh, de analiză suplimentară și a fost uh, a prezentat acest raport acum câteva luni. Iată câteva din concluziile acestui for. S-a tras concluzia că investigațiile în legătură cu mai multe evenimente au adus multe fapte la lumină, dar numai patru au dus la investigații penale, care au dus la rândul lor la uh, condamnări pentru furtul cărților de credit. De asemenea, nu. De asemenea, comi Comisia a constatat că nu s-au făcut investigații în legătură cu mm, demnitari și nici în legătură cu um, încălcarea drepturilor omului în Cisjordania, care sunt fapte de care se știe în momentul de față. Au existat îngrijorări și cu privire la imparțialitatea diferitelor rapoarte. Comisia a monitorizat și o investigație care a fost uh, condusă de către Palestina. Când vorbim de investigațiile autorității palestiniene, Comitetul Follow-up a tras concluzia că autoritatea palestiniană a creat o comisie independentă de investigare și că s-a întâlnit, s-a întâlnit cu membrii acestei comisii și au confirmat că aceste investigații au respectat standardele internaționale. Totuși, această comisie a autorității palestiniene nu a putut să investigheze toate suspiciunile de crimă de război în Gaza din cauza dificultăților pe care le avea de acces în fâșia Gaza, din motive evidente. Iar în final, dacă e să vorbim despre comitetele de investigare care au fost stabilite de către autoritățile de, fapt, de facto, uh, deci Hamas, de către Hamas, Comisia s-a întâlnit și cu membrii din această comisie și a tras concluzia că ei nu au făcut niciun efort serios de a încerca să elucideze suspiciunile din, uh, care erau, fusese aduse la lumină de către Fact Finding Mission. În urma mandat, în urma acestor uh, probleme, că mandatul acestei comisii a fost prelungit și tocmai și-a reluat activitatea, iar acum face parte din doi experți uh, internaționali, George Leonard Ospikin și colegul său, și ei încearcă să coopereze cu diferitele părți și să ducă la bun sfârșit investigațiile care s-au început deja. De asemenea, doresc să trimite o misiune, să meargă în misiune în, la loc fața locului pentru a se întâlni cu diferiții actori și pentru a obține informații la zi despre investigații. Această comisie raportează Consiliului uh, ONU pe 16 martie, probabil însă pe 21 martie vom avea toate informațiile, deci atunci vom ști mai multe în legătură cu concluziile investigațiilor lor. În al doilea rând, fiindcă că mai am câteva minute, vreau să spun câte ceva despre raportul flotilei. Um, acesta a fost uh, întocmit de un fact-finding mission care era format din trei persoane și care s-a creat la două zile după incident, deci anul trecut, pe 2 iunie 2010. Judecătorul Carl Hansen Phillips, deci un fost judecător la Curtea Tribunalului Penal Internațional și de asemenea domnul Da Silva a fost procuror la o curte importantă și Mary Chantian, de asemenea, fost membru al Comitetului pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor. Această comisie de trei persoane a luat mărturii de la 112 persoane din 12 țări și a tras concluzia că încălcarea drepturilor internațional, dreptul internațional umanitar și în dreptul de război au fost uh, semnalate de partea Israelului și uh, pe vapoare și în uh, alt context. De asemenea, s-au tras și alte concluzii în legătură cu con- cu comportamentul soldaților israelieni, execuții sumare în cazul a șase dintre cele nouă morți. De asemenea, s-a tras concluzia că blocada în fâșia Gaza era ilegală în momentul incidentului acesta din cauza efectului asupra populației din fâșia Gaza, care a dus la o criză umanitară inacceptabilă, care era luat, a luat forma unui pedepse colective pentru populația din Gaza. Deși aceste fapte sunt reale, nu s-au făcut nicio recomandare care a fost lăsată la îndemâna Consiliului pentru Drepturile Omului. S-a dezbătut acest raport acolo acum câteva luni și s-a raportat uh, în oficiului înaltului reprezentant pentru a cere o urmare în această acțiune care va fi prezentată în martie la următoarea sesiune. Comisia a cerut însă informații și din, de la, din Israel și de la, din partea Turciei sau autoritatea pal, palestiniană și a cerut guvernelor să continue investigațiile și acestea vor trebui, prin comisia respectivă, să raporteze și în martie la SESEC despre aceste concluzii. O ultimă remarcă finală în legătură cu cooperarea dintre toate aceste misiuni și Israel atât din partea Goldstone, flotilei, dar și din partea misiunei suplimentare. Știu că sunt foarte multe misiuni și sper să nu vă încurc prea tare toate, toți aceștia au uh, arătat o voință clară de a colabora cu Israelul și uh, de a continua investigațiile și dacă Israelul însă ar fi cooperat, probabil că s-ar fi putut vorbi de o elucidare a evenimentelor care au avut loc. Însă nu se poate spune că Israelul a cooperat cu toate aceste misiuni și acesta este un mare păcat pentru că uh, și în opinia un comisar. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, 8 minute fix. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile acestea foarte per- pertinente. Acum aș dori să-i dau cuvântul lui Darag, domnului Darag Murray din partea Centrului Palestinian pentru Drepturile Omului, care să ia cuvântul de asemenea pentru 8 minute. Vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care mi-a oferit de a face prezentare aici. Vreau să vorbesc despre investigațiile care s-au făcut uh, și de urmarea raportului Goldstone din partea Națiunilor Unite și a rezoluției făcute de acestea. Nu o să intru în detalii tehnice, ci să am să fac o prezentare globală a investigațiilor care s-au realizat. Pentru că cred că este util să avem uh, contextul în fața ochilor. În primul rând, s-a făcut cerința de a avea o investigație credibilă pentru ca nimeni să nu fie la dăpost de justiție. Și aceste investigații trebuiau să fie eficiente, să identifice pe responsabil, pe făptași și să-i aducă în fața justiției. În al doilea rând se cerea ca investigația să fie independentă și imparțială, un lucru care este clar independentă nu doar din punctul de vedere al legii, ci și de facto, deci să nu există niciun fel de interferențe. Cea de-a treia și a patra cerință era ca aceste investigații să fie făcute cât mai repede cu putință și să poată fi monitorizate. Aceasta avea de-a face cu părerea opiniei publice asupra investigației. Voi vorbi în primul rând despre investigațiile care au fost făcute de autoritățile palestiniene. Guvernele de la uh, Ramala și din Gaza au încercat să facă investigații independente. Rezultatele au fost amestecate, însă din punctul de vedere al cerințelor, celor patru cerințe pe care le-am mai devreme, ele nu pot fi considerate ca fiind investigații penale. Ele însă au fost uh, în stare să ducă la identificarea uh, vinovaților, dar nu la o um, adevărată urmărire penală. Din punctul de vedere al investigațiilor făcute de israelieni, aici situația este mai nuanțată și, în general, se dorea să se dea doar iluzia unei adevărate investigații. Am identificat trei mari probleme pentru aceste investigații. În primul rând, acestea Organizația mea, care a fost înființată în 1995, arată că um, care au fost rezultatele acestor investigații și ne bazăm pe experiența noastră de 15 ani. În primul rând, o prima problemă are de-a face cu domeniul de aplicare al investigației din partea israelienilor. Prezumția principală pentru a face o investigație era că uh, regulile aplicate și contextul erau cele ale legalității. Deci, uh, aceasta uh, introduce o atitudine tendențioasă față de uh, nevoia de a avea o investigație corectă. Un al doilea fapt important este mecanismul utilizat pentru a face această investigație. Există două astfel de mecanisme. În primul rând, o uh, analiză operațională aceasta este o procedură care a fost inițiată de către armată pentru a analiza un eveniment din punctul de vedere militar și pentru a trage concluzii pe viitor, pentru a îmbunătăți situația pe viitor. O astfel de procedură se face în general de către toate armatele din lume. Însă problema este că aceasta a fost folosită pentru anchete penale, care nu pot fi făcute după această procedură prin definiția lor. Deci, felul în care se face această investigație este în mod anonim, intervievate uh, persoane și martori uh, din afara armatei. Toate mărturile au venit din partea soldaților care aveau un anumit interes. Și un element important în cadrul acestui mecanism aplicat este că niciunul din aceste rezultate nu au ajuns până în fața tribunalelor. Și decizia de a deschide o anumită anchetă penală are de-a face cu acest mecanism utilizat. Și, de fapt, dacă nu cunoaștem rezultatele anchetei, e greu să, uh, să contrastăm aceste rezultate cu realitatea. Anchetele militare și polițienești uh, sunt cea de-a doua investigație realizată și problema aici este că ele se bazau de cele mai multe ori tocmai pe mecanismul militar aplicat, prima soluție prezentată. Și un exemplu în acest sens, în legătură cu dorința de a face aceste investigații, între 2000 și 2007 au existat în jur de 3493 de morți în rândul civililor palestinieni, foarte mulți răniți și acestea au dus doar la 287 de anchete penale, deci o parte foarte redusă din numărul de cazuri existente. Și, prin analogie, în 2006 au existat uh, peste 700 de uh, sentințe penale și în acel an uh, numărul era de șapte ori mai mare decât au victimele din partea palestinilor în ultimii șapte ani. De asemenea, aceștia sunt cei care dau și sfaturile legale pentru armată, deci nu este un organism independent care să realizeze aceste investigații. Ei au fost de asemenea implicați în planificarea ostilităților și Acum uh, li s-a comandat deschiderea unor investigații, de asemenea unor anchete penale. Deci, ce înseamnă aceasta? Că cineva care a, căruia i s-a cerut să investigheze legalitatea unor decizii a hotărât, de fapt, uh, de la bun început că acestea erau legale. Iată, deci, probleme generale ale sistemului. Și În ultimii doi ani de la încheierea acestui conflict, Israelul a deschis în jur de 150 de proceduri, dintre care 47 sunt anchete penale, anchete polițienești sau militare printre ele. Organizația mea a prezentat 1048 de plângeri, deci doar ca să vă faceți uh, o idee de diferența între aceste cifre. Și aproape de fiecare dată am ajuns la concluzia că autoritățile israeliene și armata israeliană nu a respectat legea. Am primit foarte multe răspunsuri din partea, foarte puține răspunsuri din partea autorităților israeliene atunci când am cerut rezultatele la care s-a ajuns. S-a menționat deja aici un caz, cazul furtului cărților de credit și aceasta a dus la o sentință de șapte luni și jumătate la închisoare. Alți doi soldați au fost condamnați și li s-a dat o pedeapsă de doar trei luni cu suspendare și cea de-a patra condamnare are de-a face cu omorârea doi civili și aceasta nu a fost încă, am ajuns încă la o sentință în fața tribunalului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mărei! Am să dau cuvântul acum doamnei Miri Weingarten, activist uh, din partea evreilor israelieni care se află la Londra. Mulțumesc! În primul rând să spun de ce mă aflu aici. În urmă cu un an am vorbit deja în fața Parlamentului în legătură cu aceeași temă. La acel moment uh, reprezentam trei organizații israeliene pentru drepturile omului. În ziua de astăzi, aceste organizații au oarecare reticență pentru a fi reprezentate în mod direct la nivel internațional. Motivul pentru aceasta este că a existat o adevărată intimidare a forțelor unor astfel de organizații în ceea ce privește Uh, responsabilitatea pe care o au ele și de asemenea există și teama de a fi sancționate și am să revin asupra acestui punct mai târziu. Acum în legătură cu conținutul acestor investigații naționale. Organizațiile israeliene pentru drepturile omului au participat și ele în procesul de monitorizare a acestor investigații la nivel național. De multe ori ele au coordonat mărturiile obținute pentru a vedea dovezile de care se dispunea și pe care le prezenta Marei. Organizațiile noastre au ajuns la concluzii similare cu cele prezentate încă de anul trecut, din 2010, atât în ceea ce privește lipsurile la nivelurile structurale, care au fost deja prezentate aici, și în ceea ce privește cu conținutul concret pentru că nu a existat un adevărat proces de responsabilizare a celor făptași, deși erau indicații clare că au existat o încălcare a legii. De la raportul care a fost prezentat în septembrie până acum, nu s-a făcut uh, prea multe schimbări în ceea ce privește conținutul propriu-zis al acestui raport. S-a redeschis o investigație care fusese închisă în cazul familiei Samuni. Poate vă reamintiți, acesta era unul dintre cazurile cele mai cunoscute. 30 de membri ai aceleiași familii fuseseră omorâți, deși aceștia se deplasaseră din casa lor și acolo unde se deplasaseră au fost uh, atacați. De asemenea, era vorba de uh, sancționarea unui uh, ofițer al armatei care dăduse ordinul în acest sens. Deocamdată nu avem rezultatele acestei investigații. De asemenea, soldații au fost uh, expuși uh, unor presiuni, soldații care au participat la atac, în special prin niște filme, un film care a fost făcut public, și în general, climatul general este acela de presiune asupra acestora. De ce menționez acest lucru aici? Pentru că acesta este una dintre acuzațiile cele mai mari care s-au făcut la adresa rezultatelor din raportul Goldstone. Raportul arată că multe dintre atacuri erau deliberate împotriva anumitor infrastructuri civile și aceasta, bineînțeles, are consecințe importante din punctul de vedere al legii umanitare, dacă există intenția de a le ataca. Deci aceste atacuri sunt deliberate. Soldații au depus mărturie în sensul că li s-a ordonat, de exemplu, să distrugă ferma de pui care a fost menționată în raportul Goldstone și că nu exista niciun obiectiv militar acolo. Aceasta confirmă, practic, uh, speculațiile făcute și care se regăsesc în raportul Goldstone. Și știți că au existat uh, atacuri împotriva scriitorilor acestui uh, raport, deci în felul acesta, practic, ei, lor li se confirmă versiunea. Deci o bună parte a rezultatelor din raportul Goldstone erau adevărate, deși acesta prezenta atât Israelul uh, cât și uh, Națiunile Unite ca având diverse interese în uh, anchetele lor. Din septembrie până acum a apărut un alt raport din partea Israelului care nu avea o legătură directă cu atacul din fâșia Gaza și nici cu misiunea fact-finding, ci cu investigația făcută și avea de-a face cu legalitatea uh, blocadei din fâșia Gaza, un lucru care fusese analizat și în raportul Goldstone. În rezultatul acestei anchete se arată că această blocadă este legală. De asemenea, uh, Comisia Toco trebuie să prezinte rezultatele cea de-a doua parte a raportului său, care va fi prezentată Comisiei uh, de monitorizare de la Națiunile Unite și aceste rezultate vorbesc despre responsabilitate, despre impunitate în cadrul sistemului israelian. Acolo ne putem aștepta la rezultate interesante. Și un alt eveniment important, un fost uh, soldat israelian în vârstă de 23 de ani a fost uh, condamnat ieri pentru că uh, ar fi dezvăluit informații în legătură cu încălcarea drepturilor române de către Israel, în special informații care veneau din partea statului major și a existat și o sentință a Tribunalului Suprem Israelian în acest sens. Și deși această informație fusese prezentată, ea n-a fost analizată până la capăt și s-a dat această sentință de 10 ani de închisoare. Săptămâna trecută, și poate câțiva dintre dumneavoastră cunosc acest lucru, au existat două evenimente importante. În primul rând, s-a investigat um, finanțarea străină a organizațiilor pentru drepturile românilor din Israel, de asemenea o investigație realizată la nivelul Parlamentului israelian și S-a vorbit despre anchetarea ofițerilor aflați în străinătate. De asemenea, există o comisie care analizează problema finanțării a statului. Aceste comisii, din păcate, au fost deja înființate și ele vor fi prezentate din nou în, part, în fața plenarei. Ele vor fi prezentate într-o a doua și a treia lectură și s-ar putea să existe posibilitatea de a schimba conținutul acestor rapoarte. Poate uh, vă amintiți că prima lege în acest sens era una foarte draconiană, se cerea să se înregistreze polit partidele politice, aceasta însă a fost redusă la ceva mai puțin drastic și acum cei care au participat la Comisia de Investigații și cei care au redactat această lege lucrează împreună pentru pentru a redacta din nou această lege și pentru ca nimeni să nu fie forțat să vină în fața Parlamentului pentru a da mărturie. Iată de ce la ora actuală există negocieri pe această temă. În sfârșit, acea lege împotriva boicotului va fi votată pe 15 februarie. Această lege, în forma ei inițială, definește orice fel de promovare a campaniilor de boicotare a produselor israeliene ca fiind un uh, delict uh, penal care poate fi sancționat. Așa cum spuneam, uh, și această lege a fost la început foarte drastică și ea va fi votată în curând. În continuare, sunt la dispoziția noastră dacă mai aveți întrebări pe această temă. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Weingarten. Mulțumesc, doamnă Weingarten. Au fost informații interesante pentru noi care am urmărit uh, evoluția acestui document. Israel uh, asemenea uh, legi și prevederi drastice probabil că au șanse de aplicare deși ă, din nefericire, cred că asemenea ă, prevederi legale ar fi mai ă, ușor de înțeles în state ca Tunisia decât în Israel. Dar îi dau cuvântul acum doamnei Aucân. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Sunt informații șocante și uh, din nefericire uh, trebuie să vedem și cum vor evolua lucrurile. Noi uh, considerăm Israelul ca fiind un stat pe care să ne putem baza Dar iată că, din punct de vedere al uh, drepturilor omului, uh, lucrurile sunt uh, foarte serioase. Avem o Uniune Europeană unită atunci când tratăm aceste chestiuni în Consiliul de la Geneva dacă Uniunea Europeană ar fi uh, divizată, atunci ne-am pierde orice credibilitate. Din nefericire, este dificil să obținem informații. Recent am vizitat Gaza, am vizitat Cisjordania și mai degrabă inoficial mi s-a transmis că Hamasul a adoptat uh, uh, prezentarea civililor uciși ca fiind martiri. Am văzut postere în Gaza cu oameni care au fost uciși în pat, uh, cu întreaga familie. Iar Hamasul, practic, a folosit aceste incidente pentru a determina pe toate rudele să afirme că oamenii aceștia au fost niște martiri. Deci, în Gaza, Hamasul și alte formațiuni, într-un fel, exploatează aceste incidente. Dacă ne gândim câți civili au fost uciși în uh, Gaza și dacă uh, conștientizăm lucrurile, vom uh, vedea că există lucruri surprinzătoare. There are no more requests from... Mulțumesc, doamnei Auken. În clipa de față nu doresc alți eurodeputați să intervine? Ba da, doamna Kils Nielsen. Mulțumesc. Ceea ce ni s-a prezentat aici într-un fel este destul de descurajant, dar pe de altă parte nu este surprinzător, pentru că de ani de zile complicitatea, conivența din partea Uniunii Europene nu au făcut decât să Uh, determine uh, acest guvern, care este de extremă dreapta, uh, să continue să acționeze în același spirit. Deci noi trebuie să fim mult mai activi în a, a apăra drepturile omului, pentru că este responsabilitatea noastră, este rolul pe care trebuie să ne-l asumăm ca membri ai Uniunii Europene. Cine s-a vorbit aici despre ceea ce face un ONG, de întâlnirile pe care le-a organizat, despre faptul că denunță atacurile la libertatea de expresie, alte încălcări ale drepturilor omului. Dar uh, noi vorbim uh, de uh, luna martie, de raportul Goldstone, care încă Um, mai necesită timp. Sunt mai mult de șase luni care au trecut de la incidentul uh, legat de această flotilă. Din păcate, există oameni care nu au ce mânca, nu au uh, posibilitatea să-și hrănească copiii, copiii nu pot să meargă la școală pentru că școlile au fost bombardate. Am văzut cu ochii noștri aceste lucruri. Sunt înscrise și în raportul Goldstone, dar nu era nevoie de raportul Goldstone pentru că uh, am văzut aceste lucruri. Școlile sunt distruse și nu pot fi uh, reconstruite pentru că există interdicția de a importa material de construcție construcție. Deci aceasta este situația cotidiană. Deci eh, eh, când eh, amânăm deciziile pentru luna martie pe marginea raportului Goldstone, mie mi se pare că este scandalos. De altfel, raportul Goldstone afirmă că nu există o investigație credibilă care să fi fost făcută în aceste șase uh, luni. Deci șase luni. Ce așteaptă ONU pentru a, atrage uh, reacția um, internațională vis-a-vis de acest incident? Eu găsesc că este absolut necesar să ne mișcăm, să întreprindem ceva în acest domeniu. Se spune că există puncte de vedere uh, ale unor analize militare în ce privește uh, această flotilă. Ei bine, eu știu că o nouă flotilă europeană este pregătită în clipa de față. Într-o serie întreagă din Europa există deja persoane care se ocupă de uh, colecte, colecționează bani, colecționează uh, echipe care vor îmbarca aceste colecte și ca atare va exista o nouă flotilă. Eu sper că uh, finalul nu va fi, uh, nu se va lăsa cu morți ca data trecută pentru că este o flotilă care încearcă să uh, spargă din nou această blocadă. Deci sunt oameni care uh, investesc timp, care cheltuiesc bani, pentru că, de fapt, Instituțiile nu își fac datoria, politicienii nu își fac datoria. Cetățenii trebuie să își asume ca atare riscuri suplimentare pentru a încerca să înfrunte această blocadă scandaloasă um, față de fâșia Gaza. Din punct de vedere umanitar ar trebui să reacționăm. Pentru că am uh, văzut uh, în, la jumătatea lui decembrie lucruri care m-au frapat. În Gaza, copii mici uh, umblă desculți, este de fapt o evoluție, de fapt o involuție, o uh, regresare în ce privește uh, evoluția. Sunt lucruri concrete, sunt scandaloase uh, aceste realități. Bun, noi vorbim despre blocada fâșiei Gaza ca fiind un dat care trebuie să fie acceptat. Nu sunt de acord cu asta, nu sunt de acord cu amânarea uh, deciziei. Pentru în legătură cu aceste agresiuni ale Israelului uh, față de această zonă, vedem ce se întâmplă. Există răniți, numeroși răniți în Gaza, îi vedem. Nu este nevoie să facem o anchetă care să se întindă pe multe luni pentru a vedea care sunt realitățile. Deci să nu fim ipocriți. Iar în final, voi spune că înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, duminică seara, a efectuat o primă vizită în teritoriile palestiniene din Israel. Și eh, ONG-urile palestiniene și israeliene au salutat venirea înaltului comisar și cu acest timp au uh, cerut aplicarea raportului Goldstone. Deci, iată ce s-a întâmplat duminică acolo. Există raportul, este serios, cred că trebuie să tragem concluziile pe marginea sa. Bun, este o chestiune care m-a determinat să reacționez. Mulțumesc doamnei Kiel Nielsen și îi voi da cuvântul acum domnului Casac. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми колеги, наистина това, което чухме от... Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri pentru prezentările pe care le-au făcut. Mulțumesc și intervenții, pentru intervenția doamnei uh, Kiel Nielsen și a celorlalți colegi. Vreau să menționez convingerea despre faptul că nu gestionăm oarecum cum trebuie problema. Nu facem ceea ce se așteaptă de la noi în calitate de instituție a Uniunii Europene și anume să ne reprezentăm și să ne apărăm valorile, valorile care ne unesc de fapt aici în Uniunea Europeană mai ales atunci când este vorba de anumite stări de fapt care sunt, uh, se perpetuează în anumite state cu care am avut relații pe termen, de, pe termen lung, de mult timp. Drepturile omului par să fie întotdeauna ultimele pe listă și cred că avem nevoie aici de mai multă acțiune. Trebuie să spunem că nu e neapărat nevoie de mai multe rapoarte, de mai multe misiuni care să confirme ceea ce știm deja de atâtea ori. Este foarte clar că se încalcă drepturile omului în mod grav în multe locuri. Și există mecanisme, există dreptul internațional uh, care ne oferă uh, un instrument puternic pentru a combate aceste încălcări și noi trebuie doar să începem să lucrăm concret. În calitate de deputați în Parlamentul European, eu cred că ar trebui să ne concentrăm exact asupra acestui aspect. Există rapoarte care vorbesc despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Israel. Acestea însă nu duc la acțiuni concrete după aceea, nu se întâmplă nimic după ce sunt întocmite. Și din acest punct de vedere, eu aș dori să spun că cel mai important lucru pe care trebuie să îl apărăm în domeniul drepturilor omului este datoria noastră morală de a acționa în acest domeniu. În calitate de Uniune Europeană, noi nu putem să ne permitem să închidem ochii în fața acestor fapte. Chiar dacă nu este sigur care va fi viitorul raportului Goldstone și chiar dacă nu toate recomandările din acest raport poate vor fi adoptate. Însă responsabilitatea noastră în domeniu este foarte clară. Și de aceea aș dori să îi întreb pe oaspeții noștri cum consideră ei că trebuie să fie transpuse aceste recomandări în măsuri concrete. Mulțumesc, președinta. Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să-i dau cuvântul domnului Marcelo Faragi foarte pe scurt. Acum, dumnealui este un jurnalist uh, foarte cunoscut multora dintre noi și, de fapt, dumnealui a fost pe acea flotilă și este aici și ne ascultă. Poate un minut sau două minute, poate ați putea să luați cuvântul pentru ca să ne spuneți ce s-a întâmplat din perspectiva unui participant la eveniment. Și după aceea voi da cuvântul uh, reprezentanților uh, Serviciului European de Acțiune Externă și vom mai avea un schimb de opinii cu oaspeții noștri. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum știți și ați spus deja, de 20 de ani uh, sunt corespondent la Bruxelles pe tema corupției, fraudei și, cor- și crimei organizate, dar niciodată nu m-am simțit atât de în pericol ca anul trecut, când trebuie, a trebuit să fac un reportaj despre incidentul flotilei și pentru diferite stații de televiziune publică. Acum, 8 uh, luni mai târziu, am impresia că, de fapt, sunt două fapte de care se știe. Toată lumea uh, vorbește despre un vapor, Mavramara, și se pare că obiectivul a fost să se dea impresia că numai o țară a fost implicată, Turcia. Însă nu asta este ceea ce eu am uh, constatat la fața locului când am participat uh, la eveniment. Uh, chiar prezent fiind pe două vapoare. Erau persoane din 37 de state, oameni din uh, toată lumea și uh, nu s-a spus publicului că de fapt, raidul nu a fost adresat numai împotriva vapoarelor și a persoanelor, ci și împotriva mass mediei. În calitate de jurnalist independent, colegii mei și cu mine, am fost obligați de către militari să ne predăm tot echipamentul și aș dori să mulțumesc uh, conferinței președinților, domnului Schulz, domnului Dol, Ferhofstadt și Combendit, pentru că i-au cerut domnului Buzek să scrie o scrisoare a autorităților izraeliene pentru ca noi să ne primim înapoi echipamentul. Până astăzi mă întreabă lumea dacă mi-am primit înapoi uh, bunurile personale sau echipamentul de care, pe care îl aveam la mine și nici până astăzi nu este cazul. Aceasta este o realitate. Și aș vrea să spun publicului larg acest lucru. Știu că dumneavoastră sunteți foarte angajați în domeniul drepturilor omului și luptați și pentru libertatea presei, care de asemenea este un domeniu pe care eu îl tratez. Încercăm acum împreună cu colegii să povestim ceea ce s-a întâmplat, pentru că am reușit să ascundem câteva materiale și această poză probabil pe care ați văzut-o de pe Mavri Marmara pe care am putut să o publicăm. Poate că la sfârșitul lui mai anul acesta vom putea să facem un documentar și veți găsi poate informații pe internet. Dacă vreți să urmăriți proiectul, să vă uitați la uh, adresă de internet pe care din păcate nu am reușit să o uh, înțeleg pentru a vedea cum, ce s-a întâmplat în acest eveniment. Mulțumesc foarte mult, iar acum vreau să dau uh, cuvântul Serviciului European de Acțiune Externă, domnului Toerman. Vă rog, mulțumesc foarte mult. Sunt uh, foarte recunoscător pentru aceste prezentări și uh, mulțumesc pentru informațiile acestea în ajunul sesiunii Consiliului pentru Drepturile Omului. Uniunea Europeană a încercat într-adevăr să lanseze investigații independente în legătură cu raportul Goldstone și cu încălcarea dreptului internațional. Uniunea Europeană a lucrat împreună cu autoritatea palestiniană și cu guvernul israelian pe această temă și încearcă să continue să abordeze acest aspect și la nivel bilateral. În urma raportului pregătit de Comitetul Experților din septembrie anul trecut, Uniunea Europeană a subliniat în baza acestui raport că trebuie făcuți pași suplimentari atât de către Israel cât și de către autoritatea palestiniană cât și de către autoritățile de facto din fâșia Gaza pentru ca să se preia, să se respecte principiul transparenței. Uniunea Europeană se angajează pentru transparență, responsabilitate și uh, elucidarea încălcărilor care au avut uh, loc și pentru respectarea principiilor de democrație și stat de drept. Vrem de asemenea să auzim uh, pe 16 uh, martie și prezentarea Comitetului de Experți și, de asemenea, alte informații pe această temă. Pentru Uniunea Europeană a fost important ca Statele Unite să fie, Statele um, Uniunii să fie unite în acest uh, punct. Acesta este chiar un obiectiv principal al nostru. În trecut am avut diferite proiecte de rezoluție, de exemplu pe tema Goldstone sau aspecte legate de aceasta, în ultima secundă și a trebuit să încercăm să ne facem o poziție foarte clară, foarte repede și să încercăm de asemenea să influențăm uh, procesul. Știți că acum ne pregătim pentru agenția 16 a, a 16-a sesiune a Consiliului a, a, și, a, și la 15-a um, reuniune, de asemenea, am încercat să discutăm aceste aspecte. În legătură cu investigațiile pe tema flotilei, Uniunea Europeană a fost întotdeauna pentru o investigație foarte profundă la nivel național și în cadrul ONU. Și am cerut întotdeauna să existe o coordonare foarte puternică între misiunea fact-finding și uh, celelalte acțiuni uh, de la secretarul general până la forurile acestuia. Când uh, Consiliul pentru Drepturile Omului și-a adoptat la cea 15-a sesiune raportul, ne-a părut rău că nu am văzut nicio referință făcută la forul de anchetă însă am salutat eforturile care s-au făcut uh, de a atinge obiectivele pe care le-am stabilit noi pentru a elucida ceea ce s-a întâmplat în evenimentul flotilei și am cerut atât Israelului cât și Palestinei să continue investigațiile la nivel național. Iar acum considerăm că este bine că atât Israelul cât și Turcia doresc să colaboreze cu uh, panelul de anchetă din partea ONU, din partea secretarului general și sperăm să aceasta să dea rezultate foarte rapid. Sperăm de asemenea că aceste concluzii să ne fie prezentate cât de repede. În legătură cu situația din fâșia Gaza, suntem de acord cu îngrijorările în legătură cu situația actuală. Uniunea Europeană rămâne în continuare angajată și dorește o deschidere a granițelor pentru ca fluxul de ajutare umanitare să nu mai poată fi împiedicat la graniță. Trebuie notată însă poziția guvernului israelian care mm, nu merge neapărat în direcția unui progres uh, imediat. De asemenea, Uniunea Europeană a pus la dispoziție training și personal și echipamente pentru a putea accelera ancheta. Se știe că Uniunea Europeană este un contributor important în acest domeniu și va continua să fie și mai departe. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Toyerman. Și acum voi da ocazia colegilor să reacționeze, după care aș vrea să rog pe doamna Weingarten și pe uh, domnul Marei să răspundă. De asemenea, doamna Atkinson. Mulțumesc. Foarte pe scurt. În primul rând, o Uniune Europeană unită ar putea fi un adevărat uh, dezastru, dacă e vorba de Republica Cehă sau Olanda, de exemplu, care trebuie să hotărască ce să facă. Poate ar fi mai bine atunci să avem aceste standarde duble. Și încă un lucru. În legătură cu ceea ce am văzut în fâșia Gaza, nu este adevărat că deschiderea punctelor de trecere a îmbunătățit situația. Nu, nu e adevărat. Am auzit acest lucru de la quartet. Uh, dar pot să vă spun și îmi pare rău că sunt atât de supărată, dar am auzit că quartetul creează mai degrabă probleme acum decât să găsească soluții. Ei, practic, nu fac altceva decât să forțeze mâna israelienilor. Blocada a rămas în continuare în picioare și, de altfel, nu s-a îmbunătățit situația în Gaza aceștia sunt în continuare ținuți uh, ca niște adevărați uh, prizonieri. Acest lucru mm, este ilegal și nu este deloc corect. Deci nu mai vreau să aud atâtea lucruri în legătură cu această deschidere a punctelor de trecere a frontierelor. Pentru că Israelul a închis toate uh, punctele de trecere, cu excepția celui de la Shalom și și încearcă să treacă totul pe acolo, pe la Shalom. De asemenea, uh, contaminează, ucid copii și toate acestea sunt foarte costisitoare și pentru misiunea Națiunilor Unite. Și, practic, se iau bani din bugetul Națiunilor Unite. De aceea, Uniunea Europeană ar trebui să trimită mesaje mai clare și nu să spună doar că situația s-a îmbunătățit. Nu, pentru că, de fapt, nu s-a îmbunătățit deloc. Poate nu mai putem auzi acest mesaj uh, din nou, de atâtea ori repetat. Mulțumesc, doamna Ocan. Doamna Nilsson. Mulțumesc. Și aș vrea și o să adaug aici câteva lucruri, pentru că doamna Ocan a vorbit despre quartet. Quartetul s-a întâlnit în uh, timpul acestui weekend, deci este o întâlnire recentă care a dus la un eșec, pentru că n-am avut nici măcar o declarație oficială. Deci acest uh, quartet se află într-o poziție ridicolă și de altfel israelienii Uh, se distrează pe, pe seama quartetului pentru că a existat obiectivul de a lupta împotriva sărăciei în Orientul Mijlociu. Aici s-a vorbit de tot felul, s-au făcut tot felul de declarații ironice din partea anumitor israelieni. Deci putem spune lucrurilor pe nume. Acest quartet nu e bun la nimic. Așa cum a spus și Margaret, este de fapt o parte a problemei și nu a soluției. Mulțumesc, doamnă Kiel Nielsen. Dau cuvântul acum domnului Marei. Mulțumesc, doamnă președintă. În legătură cu ce poate face Uniunea Europeană, foarte pe scurt, pentru organizații care luptă pentru drepturile omului, noi am identificat două caracteristici ale ocupării, și anume problema impunității și încălcarea drepturilor omului. Victimele se află acum într-o situație de injustiție fără sfârșit și există uh, această problemă a investigațiilor care sunt tot timpul în curs fără să ducă la niciun rezultat. Iar mesajul pe care trebuie să-l transmitem astăzi este că aceste investigații la nivel național nu numai că au eșuat ambele, dar nici nu au nicio șansă de soluție și așa cum se arată în recomandările din raportul Goldstone, este important să se recurgă la mecanisme de justiție internațională acum. Cel mai important este ca procesul Goldstone, care a trecut acum de la Geneva la New York și care a trecut la Consiliul de Securitate, să poată să uh, prezinte acest raport în cadrul capitolului 7 la nivelul uh, Tribunalului Penal Internațional. Aceasta este, de fapt, uh, o respectare a principiilor internaționale. Și acum, în legătură cu această închidere a punctelor de trecere a frontierei. Problema principală și pericolul cel mai mare la ora actuală este că această blocadă să devină instituționalizată, pentru că nu e vorba aici de o încălcare parțială a legii internaționale. Dacă vorbim de această încălcare parțială, practic pierdem din vedere elementul cel mai important, și anume că un milion și jumătate de persoane sunt victimele acestei blocade. Și în momentul în care această blocadă este instituționalizată și Uniunea Europeană ar putea să devină complice ale acestei probleme, atunci uh, nu vom mai găsi nicio soluție. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această declarație foarte clară, doamna Van Garden. Mulțumesc. Ce am putea face? Dumneavoastră știți și cunoașteți instrumentele mai bine decât noi, dar pentru că a existat o rezoluție la Parlamentul European, poate că ar fi bine să se ceară răspunsuri din partea înaltului reprezentant a doamnei Ashton în legătură cu procedurile în curs și în legătură cu felul în care se implementează această rezoluție. Și poate că și Comisia AFET de la Parlament ar putea să preia această chestiune pe ordinea sa de zi, pe lângă Comisia pentru Drepturile Omului. Și la următorul uh, summit de asociere UE-Israel s-ar putea pune acest uh, proiect pe, pe ordinea de zi. S-ar putea trata și chestiunea pe care am menționat-o astăzi, această problemă a impunității uh, fără sfârșit. Și pot să vă spun că de un an sunt aici și spun aceleași lucruri de fiecare dată și în tot acest timp nu s-a făcut niciun fel de progres la nivel local în Israel. De aceea nu văd de ce am așteptat mai mult. Am văzut uh, cum se votează la Geneva și în Națiunile Unite. A existat o confuzie în procesul de votare și nu a fost vorba de o poziție a Națiunilor Unite unită. Iată de ce se pare că statele membre încearcă să se dea la o parte, nu vor să abordeze direct această chestiune pentru că nu reușesc să ajungă la o poziție comună. O situație destul de uh, complicată și poate că fiecare stat membru ar trebui să voteze în funcție de ce îi dictează conștiința. Mulțumesc, doamna Weingarten, doamna Arvinson. Mulțumesc și câteva remarci de încheiere. Așa cum a prezentat doamna Nielsen, în altul comisariat se află acum în teritoriile ocupate, însă se întâlnește cu cele mai înalte oficialități uh, care sunt prezente acolo și a călătorit uh, atât în fâșia Gaza cât și în Cisjordania și în teritoriile ocupate. Bineînțeles că această problemă a responsabilității este una foarte mare pentru înaltul comisariat. Însă și secretarul general au atras atenția asupra acestui fapt de mai multe ori și sunt de acord cu antevorbitorii mei. Există două probleme aici. În primul rând, responsabilitatea, problema responsabilității și această blocadă care există. Și secretarul general și înaltul comisariat au cerut de nenumărate ori să se înceteze această blocadă care duce practic la un fel de pedeapsă colectivă. Mai multe NGO-uri și persoane care au cooperat cu misiunea Goldstone au fost uh, investigate de către autorități din cauza acestei cooperări și, bineînțeles, în altul comisariat uh, a manifestat îngrijorare în acest sens față de autoritățile respective, un lucru care trebuie să-l menționăm în acest context. Iată ce aveam de spus. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să rezum ceea ce spune Parlamentul European. Invită la implementarea raportului și a recomandărilor conținute de raportul Goldstone ca toate violările dreptului internațional, inclusiv crimele de război, să fie uh, puse sub acuzare. Iar în comisia noastră noi în, o, toate instanțele în care ne-am putut prenunța, pronunța, am cerut să fie trași la răspundere cei vinovați de incidente să fie aduși în fața instanței. Deci această poziție se va reflecta, sperăm, și în poziția Parlamentului European ceea ce uneori este destul de dificil de impus. Încheiem aici discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi pe un subiect de maximă importanță pentru activitatea noastră privind drepturile omului. Punctul 6 uh, poate fi parcurs foarte repede după aceea uh, înainte de a trece la discutarea problemelor legate de Tunisia voi da microfonul vicepreședintelui. Spunem că va fi cea 16-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului la finalul februarie și începutul lui martie anul curent și această subcomisie va participa cu o delegație formată din cinci membri și doresc ca secretariatul să fie informat uh, de către cei care doresc să participe la această delegație până mâine la prânz, pentru că este necesar să obținem acreditările necesare. Și uh, prin procedura scrisă, Comisia pentru uh, Relații Externe a acceptat că va exista o rezoluție în care să fie incluse uh, prioritățile noastre vizavi de Consiliul pentru Drepturile Omului, inclusiv în ce privește revizuirea, uh, subiect pe care l-am discutat astăzi. Deci, grupurile politice vor prezenta proiecte pentru această rezoluție Vă vor în seama și de o declarație pe care doamna Ashton o va face în plenara din martie, deci anterior deplasării noastre la Geneva poate constitui ca atare o bază pentru poziția noastră. Aș dori acum să-i dau, să-i cedez conducerea ședinței vicepreședintelui domnul G. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă propun să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu domnul Engelbert Steuermann, președintele grupului de lucru al Consiliului pentru Drepturile Omului. Știm că este un grup de lucru uh, care se bazează pe tratul de la Lisabona, de curge, din uh, prevederile tratatului de la Lisabona. Dumneavoastră ați devenit o persoană importantă în această arhitectură și vă uh, spunem bun venit dețineți o experiență amplă în uh, diplomația austriacă și sperăm că noua dumneavoastră funcție în COHOM nu va permite un dialog excelent între uh, subcomisia pentru drepturile omului cu dumneavoastră pe subiecte de care vă ocupați în clipa de față um, în noua dumneavoastră funcție. Pe noi ne interesează în mod special intensificarea rolului Uniunii Europene în uh, respectarea drepturilor omului pe plan mondial. Și vă invita să luați cuvântul și să ne prezentați poziția dumneavoastră, pentru că în această subcomisie dorim ca poziția COHOM să devină cât mai solidă. Este esențială pentru cooperarea noastră. Domnule ambasador, vă dau cuvântul și v-aș ruga să încercați să vă încadrați în 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Și mulțumesc și doamnei Hautela, președinta acestei subcomisii, pentru că m-a invitat atât de devreme la o întâlnire cu dumneavoastră. Sunteți președintele COHOM uh, în noile condiții uh, ale tratatului de la Lisabona și uh, trebuie să ține seama de faptul că este o funcție pe care o deținem pe o perioadă determinată. Clipa de față uh, dețin deja un exercițiu de șase luni și uh, există deja un mare potențial de îmbunătățire a modului de funcționare. Putem să uh, conferim mai multă coerență activității noastre dacă mandatul se întinde pe o perioadă mai lungă. Pentru mine și pentru uh, colegii mei uh, este o uh, provocare inclusiv în a încerca să atragem angajamentul celor 27 de state membre în îmbunătățirea politicii privind drepturile omului. Dumneavoastră ați uh, avut ocazia să cunoașteți în ultimii ani uh, mai mulți președinți ai COHOM. Era vorba în același timp de deținerea unei funcții de director în uh, Direcția de Specialitate pentru Drepturile Omului, dar în noul sistem atribuțiile directorului sunt mai limitate și sunt descrise în felul următor. Trebuie să garantăm un management uh, de bună calitate în cadrul COHOM, să ținem seama de uh, punctele de vedere a celor 27 de state membre ale COHOM în structurarea politicii uh, Serviciului de Acțiune Externă. În ce privește detaliile responsabilităților mele, ele au fost elaborate și vor trebui să fie uh, testate în timp și revizuite cu o anumită regularitate. Bineînțeles că datoria mea este să facem uh, un demers de echipă în relația cu acest Parlament, dar și cu societatea civilă din toate statele membre ale Uniunii Europene. Suntem partea directoratului pentru drepturile omului și uh, contribuim la uh, configurarea operativă a acestui directorat. Trebuie ca uh, cele două unități uh, să uh, fie într-un fel îmbinate în activitatea noastră. Iar în ce privește statele membre, rolul meu este să uh, țin seama de uh, politicile propuse și să le uh, integrăm în documentele noastre care urmează să fie implementate, atât prin activitatea la Bruxelles, cât și prin activitățile bilaterale trebuie, bineînțeles, să ne asumăm politicile pe care le convenim va trebui să uh, continuăm sistemul um, echipelor operative care lucrează, uh, inclusiv prin uh, task force-ul care în februarie urmează să fie configurat pentru respectarea drepturilor grupului LGBT. Sunt dispus să coopere strâns cu această subcomisie de câte ori este necesar să țin seama de punctele de vedere pe care le uh, îmbrățișați dumneavoastră pentru a vedea cum pot fi eforturile noastre să promoveze drepturile omului. Sperăm ca uh, în curând să putem uh, oferi posibilitatea președintei acestei subcomisii să se adreseze și membrilor grupului COHOM. Care sunt prioritățile noastre în 2011? Aș dori să menționez câteva activități prima prioritate în această perioadă de tranziție va fi să continuăm implementarea agendei deja existente în ce privește drepturile omului. Există niște linii directoare pentru anumite domenii, eh, grupul LGBT, eh, drepturile omului eh, prin acțiuni de apărare a drepturilor omului la Geneva, la New York. Va trebui să uh, promovăm inițiativa care a fost adoptată anul trecut de către COHOM privind uh, strategiile uh, pe țară, privind drepturile omului pe plan local. Bineînțeles că vom avea um, um, linii directoare care să promoveze politica europeană în situațiile specifice um, din diferite state. Asta însă presupune o implementare mai bună a directivelor europene și, de asemenea, promovarea politicii europene în relațiile cu state terțe. În septembrie, Michel Dilemans, fostul președinte COHOM, a prezentat uh, obiectivele COHOMP pentru cea de-a doua perioadă a anului trecut și uh, la uh, Bruges uh, a prezentat și câteva idei pentru această perioadă și câteva recomandări cheie care au fost transmise de către COHOM în altei reprezentante pentru politică externă. În decembrie, când ați uh, discutat pe 15 septembrie raportul anual. Eh, spuneați că drepturile omului trebuie să se afle în centrul preocupărilor pentru eh, politica externă a Uniunii Europene. Și s-a eh, făcut declarația uh, că va trebui să vedem care trebuie să fie temele cheie uh, cărora să ne dedicăm în perioada următoare. Deci trebuie să existe propuneri concrete pentru ca acest proces să poată fi declanșat și să putem prezenta obiectivele noastre Parlamentului și statelor membre. O chestiune cheie a discuției privind revizuirea sunt metodele de lucru ale COHOM și mai ales problema legată de uh, stabilirea unei baze comune nu a existat o susținere în unanimitate a statelor membre pentru o platformă comună și am constatat că este nevoie de mai mult timp pentru a elucida aceste probleme. Trebuie să facem eforturi suplimentare pentru ca uh, forța de acțiune a COHOM să devină mai puternică, să existe niște uh, linii centrale pe care să le urmărim în activitatea noastră. Trebuie să avem discuții strategice care să ducă la rezultate concrete. Deci uh, COHOM va avea reuniuni lunare care vor dura o zi și jumătate și uh, vom uh, face toate pregătirile necesare pentru pozițiile noastre în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului. De pe acum am avut pe 25-26 ianuarie prima reuniune a COHOM. Vom avea în această zi de vineri 11 februarie o întâlnire specială, de asemenea în a doua jumătate a lunii februarie o uh, întâlnire Ehm, de asemenea pe o probleme speciale. Deci de câte ori este nevoie vom avea aceste reuniuni pentru a beneficia de expertiza statelor membre. Trebuie să ne uh, consolidăm sistemele de acțiune uh, actuale pentru a ne focusa atenția asupra subiectelor de interes maxim Trebuie să existe uh, o colaborare cu cei care sunt reprezentanți permanenți ai statelor membre aici la Bruxelles și de, a căror expertiză să o putem valorifica în cadrul COHOM în um, platformele noastre de acțiune de la Bruxelles. O altă zonă cheie uh, este uh, cea care uh, ține de agenda mainstreaming pe drepturile omului în, într-un anume context geografic, inclusiv în ce privește managementul crizei. Iar încă la prima noastră întâlnire am avut o sesiune comună cu colegi care veneau din uh, diversele uh, regiuni care ne uh, interesează. Am discutat de pildă probleme legate de Orientul Mijlociu și de asemenea, vom avea întâlniri privind implementarea concluziilor Consiliului privind evoluțiile democratice în anumite regiuni președintele uh, PAC de pildă uh, colaborează cu noi și uh, noi, de asemenea, avem posibilitatea să facem sugestii în aceste întâlniri. Deci trebuie să existe o consistență internă și externă a strategiei pe care Uniunea Europeană o elaborează și dorim să continuăm și să intensificăm activitatea noastră pentru a valorifica la maxim arhitectura um, care configurează respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană. Colaborăm cu toate grupurile de lucru pentru respectarea drepturilor fundamentale, cu agențiile specializate. De asemenea, ne interesează um, posibilitățile de a colabora cu uh, Comisia Libe din Parlamentul European. Iar în ce privește dialogul, consultările cu uh, subcomitete, ne confruntăm cu câteva provocări. Necesitatea ca uh, serviciul extern să-și asume responsabilități privind modul de portare al dialogului va trebui să colaborăm cu uh, directoratele specializate din diversele uh, departamente geografice și trebuie să vedem uh, care va fi capacitatea noastră de a acționa în acest mod. Pentru că Acum, Serviciul de Acțiune Externă trebuie să-și asume uh, anumite competențe pe care anterior le-au avut uh, secretariatele unor directorate. Va trebui să uh, promovăm dialogul în folosul drepturilor omului pe verticală și pe orizontală. În ceea ce privește acțiunile multilaterale, acesta este un aspect cheie și am vorbit foarte mult despre acesta până acum. Și va face parte și din revizuire, va fi, face parte și din pregătirile COHOM pentru diferitele sesiuni ale Consiliului pentru Drepturile Omului și ale adunării generale și sperăm ca COHOM-ul să fie la înălțimea responsabilităților care îi revin pentru a fi un element de ghidare în, uh, atât la New York cât și la Geneva în identificarea priorităților pentru uh, sesiunea a 16-a. Eu propun să se discute foarte în detaliu aceste priorități la următoarea sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului și am discutat deja despre acest subiect atunci când s-au pus întrebări specifice. Eu uh, însă nu am dorit să intru în detaliu la fiecare linie directoare, la fiecare ghid uh, pe care le avem, pentru că ar trebui să vorbesc foarte mult și nici nu pot să mă limitez la unul dintre aspecte, pentru că atunci ar trebui să intru prea mult în detaliu la acesta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, domnule ambasador, vă mulțumim. Iar acum aș dori să dau cuvântul deputaților din această subcomisie să ia cuvântul la acest punct. Dacă îi dorește cineva să ia cuvântul, aveți acum oportunitatea. Doamna Lohpilar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că nu este mult de comentat, de fapt. Mie mi se pare că ne-ați dat deja foarte multe detalii despre ce veți face. Aș dori dacă președintele ar putea să ne dea procesul verbal, pentru că nu am putut să iau notițe la cât de dens a fost. Un lucru aș dori să subliniez. Ați spus că este important pentru dumneavoastră să vă uitați la um, armonizarea internă și externă a, cu Uniunea Europeană în tot ceea ce faceți la nivelul ONU. Eu zic că aici avem multe de recuperat. De fapt, chiar și dacă ne uităm doar la latura externă, la politicile externe și la drepturile omului, putem să vedem deja care sunt punctele care trebuie intensificate. Sper să faceți acest lucru și noi la fel din partea Uniunii Europene vom face toate eforturile necesare. Cred că până acum însă avem multe de recuperat în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Hautola, acum. Mulțumesc. Psihologii vorbesc despre disonanță cognitivă. Cred că asta este ceea ce am experimentat eu de curând, acum, de fapt, când am ascultat uh, noul uh, președinte permanent al COHOM, cred că, de fapt, el vorbește despre problema noastră. Eu uh, cred de aceea că avem o oportunitate acum de a lansa o cooperare strategică între subcomisie și COHOM, uh, prin noul său președinte permanent. Îngrijorarea mea per, în momentul de față, îngrijorarea cea mai importantă, este să reușim să evităm riscul ca noul serviciu de acțiune externă să ducă la mai puțină transparență în politica externă a Uniunii decât să ducă la mai multă transparență așa cum ar fi fost de așteptat. Vreau să explic ce vreau să spun. Eu cred că în această subcomisie deja am obosit să tot vedem numai fațadele fără să ni se explice ce fac și ce gândesc statele membre în parte despre anumite subiecte cheie. Și aș dori să văd în ce măsură noi, Parlamentul European, am putea să încurajăm Consiliul și noul Serviciu de Acțiune Externă pe doamna Ashton să fie mai transparenți pe acest domeniu. O întrebare cheie la care noi trebuie să știm să răspundem este accesul la informații. E vorba de nevoia cetățenilor, bineînțeles, în primul rând de a avea acces la informațiile din Uniunea Europeană, dar unele documente sunt uh, de așa natură încât ele nu pot fi uh, declasificate. Trebuie, în acest caz, să găsim o formulă de comunicare, totuși, pentru a ști cum putem avea, totuși, acces la anumite informații strategice. Să vă dau un exemplu. Astăzi am scris o scrisoare, de fapt nu mai știu către cine. Ah, da, către doamna Ashton, mulțumesc. Așa de multe scrisori scriu că nu mai știu către cine era. Deci am scris o scrisoare doamnei Ashton care în care i-am spus că doamna Lochbiller pusese o întrebare cu privire la embargoul pe arme al Chinei. Și domnul Hertz și amintește cu siguranță discuția în care dumneavoastră ați spus că, de fapt, poate e o întrebare prea politică pentru ca să o punem chiar așa direct și ne-ați eh, încurajat să punem întrebări mai concrete. Eu am întrebat ce e concret, ce e politicul la urmă, dar în fine vă amintiți cu siguranță. Eu am rugat-o pe doamna Ashton, deci să ne împărtășească un document de a cărui existență știm. E vorba de stra- parteneriatul strategic cu China, un document al doamnei Ashton. E vorba de două documente, de fapt, unul cu Rusia și unul cu China. Și eu cred că lumea trebuie să știe care sunt ideile strategice ale înaltului reprezentant reprezentant cu cele două țări care sunt adevărate provocări pentru continentul european. Sper să ajungem la un acord de prietenie în care să stabilim un modus vivendi pentru a putea înțelege ce se întâmplă în mintea doamnei Ashton și în mintea celor de la serviciul extern. Un alt punct care se referă la un aspect menționat de dumneavoastră este discrepanța între politicile în domeniul drepturilor omului la nivel intern și la nivel extern. La două săptămâni după o audiere foarte interesantă pe tema angajamentelor statelor membre în uh, extradările uh, CIA și în uh, lagărele de detenție din Uniunea Europeană ale CIA, am văzut că nu este deloc ușor să tratăm aceste aspecte nici măcar în Parlamentul European. Deci sper ca subcomisia noastră, sigur, să aibă o cooperare strânsă cu comisiile competente în domeniu, care în cazul acesta este Comisia Libe. Vedeți că nu este așa de ușor să plecăm de la premiza că avem toate aceste informații. Deci poate că ar trebui să reiterăm această nevoie, pentru că multe țări terțe au văzut că avem anumite probleme cu impunitatea chiar în cadrul Uniunii Europene. Această întrebare foarte politică aș dori să vă adresez dumneavoastră, domnule Toerman. Credeți că pe viitor Serviciul European de Acțiune Externă ar putea face o evaluare a acestui subiect, având în vedere informația pe care o deținem astăzi, Trebuie să vă spun că o mare parte din informații a fost, de fapt, transmise prin Wikileaks care nu au făcut decât să confirme informațiile pe care le primise în 2007 Parlamentul într-un raport. Mă întreb dacă într-o zi va trebui să conștientizăm faptul că nu e vorba numai de state membre suverane, ci e vorba și de aspecte care țin de fapt de nucleul politicii externe a Uniunii și că nu putem continua în această strategie de impunitate dacă noi nu ne schimbăm mentalitatea. Deci credeți sau nu că la orizontul apropiat vom avea o schimbare. Mulțumesc foarte mult, președinte. Spune domnul Dorește altcineva să ia cuvântul? Domnule ambasador, atunci dacă nu este cazul, vreau eu să vă pun o întrebare. Știu că este un adevărat terminat domeniul în care va trebui să lucrați dumneavoastră. Pe de o parte, uh, interese economice puternice și, uh, în același timp, și interese de altă natură. lumea se luptă în momentul de față să iasă din criza economică și financiară și avem parteneri strategici cu care avem relații comerciale, care sunt extrem de importante, dar avem la dispoziție și contribuția pe care o aducem prin ajutoarele umanitare și ajutorul pentru dezvoltare, cu noile instrumente pe care tocmai le-am aprobat cum putem să le folosim în mod eficient, astfel încât să avem într-adevăr și rezultate concrete. Și în legătură cu politica pe tema drepturilor omului și promovarea drepturilor omului, întrebarea ar fi cum să combinăm aceste aspirații cu alte politici pentru ca să nu ajungem într-o situație în care procesul de promovare a drepturilor omului și de promovare a democrației să meargă de la sine, singur, și, ci să rămână întotdeauna legat de relațiile economice și de ajutorul umanitar. Sunteți de părere că ar fi simplu pentru dumneavoastră să ajungem la rezultate bune pe acest domeniu în colaborare cu alți parteneri cu care va trebui să lucrați în acest dosar? Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, dacă puteți să ne dați răspunsul, vă rog. Um, Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și întrebările pe care mi le-ați adresat. Această comisie este un uh, partener în munca noastră și de aceea suntem uh, nerădători să avem această cooperare strânsă. Și când e vorba de chestiuni specifice, precum uh, activiștii în domeniul drepturilor omului, Pot fi făcute foarte multe la această comisie, de asemenea, în, la nivelul Consiliului pentru implementarea acestor drepturi și trebuie să lucrăm împreună pentru a întări eforturile pentru a avea rezultatele pe care le așteptăm. Și acest lucru se aplică în toate domeniile în care putem coopera. Referitor la transparența și accesul la informații, este o chestiune importantă la care v-ați referit și dumneavoastră. Unele dintre documente și strategiile redactate uh, se pune întotdeauna problema dacă ele să fie publice sau nu. De exemplu, uh, documentele de lucru în legătură cu drepturile omului. Și e vorba de decizii deliberate de cele mai multe ori pentru ca acestea să fie uh, confidențiale pentru a putea lua niște decizii la nivel politic pentru că dacă ar fi făcută publice, atunci uh, ar fi mai greu de implementat aceste politici. Dar avem o cooperare foarte strânsă și schimburi de informații cu dumneavoastră în ceea ce privește accesul la documente. Și în acest sens, Serviciul de Acțiune Externă trebuie văzut într-un context mai larg și serviciul nostru lucrează pentru armonizarea regulilor în ceea ce privește accesul la documente și transparența acestora. În urmă cu câteva zile, de exemplu, a existat uh, o întâlnire organizată între Parlament și Serviciul de Acțiune Externă tocmai pentru a lansa acest serviciu și sperăm ca pe viitor să existe mai mare claritate în domeniul acesta. Ca și în trecut, vom încerca să găsim soluții dar atunci când e vorba, de exemplu, de informații pe care le împărtășim cu dumneavoastră pentru dialogurile viitoare, de asemenea, debriefingurile și briefingurile pe care le avem în legătură cu procesurile de consultare, dorim să continuăm aceste procese pe care le-am avut și în trecut cu secretariatul dumneavoastră și să avem și posibilitatea de a ne întâlni cu ușile închise cu membrii comisiei dumneavoastră, să vedem care sunt soluțiile cele mai bune pentru a lucra în mod eficient. S-au pus mai multe întrebări în legătură cu problema coerenței între acțiunile interne și externe. Și s-a pus uh, mult și problema problemelor interne și de transformare a grupului de lucru asupra drepturilor omului și a drepturilor fundamentale într-un grup de lucru permanent. Este o chestiune la care țin foarte mult și pot să spun că s-au făcut progrese. Chiar de la început la Consiliu s-au făcut progrese în acest sens, dar în, urm- în ultimul ultima jumătate de an s-au făcut dezbateri foarte serioase, de exemplu la nivelul COHOM sau Uh, în cadrul grupului de lucru pentru drepturi fundamentale, de asemenea cu directorul Agenției de Drepturi Fundamentale, un lucru care nu era posibil în trecut. Și mai multe chestiuni instituționale au legătură cu acest domeniu, așa cum se întâmplă și la Parlament. Dumneavoastră ați vorbit despre evaluările făcute în cadrul Serviciului de Acțiune Externă și raporturile anterioare pe marginea diverselor cazuri, cum ar fi, de exemplu, extrădările ilegale și așa mai departe. Aceasta ar fi o întrebare care nu are legătură neapărat directă cu Serviciul de Acțiune Externă, ci mai degrabă cu Comisia, iar grupul de lucru n-ar fi neapărat COHOMU, ci mai degrabă grupul pentru drepturile fundamentale. Dar chiar și acolo, grupul pentru drepturi fundamentale se află la începutul drumului, nu are încă un mandat foarte clar în ceea ce privește rezolvarea problemelor de drepturile omului în Uniunea Europeană. Ei se centrează deocamdată asupra chestiunii a ratificării Convenției Europene pentru Drepturi Fundamentale și nu se discută deocamdată problema drepturilor fundamentale în UE. Aceasta se face și pe baza raportului anual din partea agențiilor pentru drepturi fundamentale și e vorba de o cultură, o mentalitate care se află la început, care trebuie dezvoltată pe viitor la nivelul Consiliului. iar Cohomor are un mandat care se referă doar la acțiunea externă și încearcă să aibă o cooperare bună în acest domeniu care ar putea fi benefică pentru noi. Pentru că de multe ori ne confruntăm cu chestiuni care au de-a face cu drepturile fundamentale în Uniunea Europeană și am dorit să avem un cuvânt de spus uh, asupra acestora. Ultima întrebare care a fost uh, pusă în legătură cu o eficiență mai mare a instrumentelor de dezvoltare. În ceea ce privește instrumentul de democrație și dezvoltarea drepturilor omului și studiile de impact care se fac pentru a vedea în ce măsură ele funcționează bine, poate colegul meu va da mai multe detalii pe această temă. Important este să facem legătura între drepturile omului și alte domenii importante. Dacă analizăm și ce se spune în tratatul de la Lisabona. Drepturile omului nu sunt un element aparte, ci sunt o parte integrantă a unor politici globale între diversele state membre. Și aceasta ar putea duce la polemici înverșunate în cadrul discuțiilor pe care le avem cu părțile interesate. Dar doar dacă facem acest lucru încă de la început și în mod coerent, doar dacă trecem prin aceste dezbateri, doar în felul acesta putem ajunge la acea coerență pe care ne-o dorim. Aceasta este o adevărată provocare pentru instituția Serviciului de Acțiune Externă. Am avut uh, deja multe discuții cu uh, experții noștri, de asemenea cu cei care au expertiză în dreptul drepturilor omului, uh, și același lucru se aplică și colaborării dintre cohom și birourile regionale. Trebuie să întărim cooperarea noastră cu aceste birouri regionale și președinții permanenți din aceste grupuri ar trebui să ne ajute pentru a îmbunătăți sistemul. Pentru că grupul nostru de lucru nu este un grup de lucru separat, ci o parte integrantă a unui adevărat sistem complex. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador. Vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră interesantă și de asemenea pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la acest punct de pe ordinea de zi. Dacă nu, vom face o pauză de 10 minute și vom relua lucrările la ședința comună cu Comisia AFET și cu delegația pentru Maghreb o uh, ședință care va dezbate despre situația în Tunisia. Excuse me, we have, excuse me, we have an important... Mă scuzați, uh, spune doamna președinte, dar am dorit să facem o comunicare importantă. Domnul vicepreședinte și eu însă vom prezida mâine o întâlnire care este organizată de grupul PPE în legătură cu libertatea mass media și societatea civilă din Kazahstan. Această întâlnire va avea loc între orele 15 și 16 în sala 3E2. Ne interesează foarte mult situația din Kazakhstan, așa că v-am rugat să fiți alături de noi. Vă mulțumesc!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

Can I ask... Uh, By the way, this is, not enough, this is not enough sound. Can I ask everyone to... Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să începem întâlnirea noastră comună pe marginea rezultatelor um, delegației ad hoc pentru Tunisia. Și v-aș ruga, dacă aveți alte discuții de făcut, să le faceți în afara sălii. Vă mulțumesc. Aș vrea să fac un anunț. După orele 18.30 vom avea interpretare disponibilă doar în engleză, franceză, spaniolă, italiană și poloneză, dar până la orele 18.30 avem disponibile și celelalte limbi pe care le-am avut și până acum. E vorba de punctul 8 de pe ordinea de zi a Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Am început astăzi la orele 15, însă acum avem o întâlnire comună cu delegația HOC și cu Comisia AFET. Bun venit la această ședință comună. Și voi prezida această ședință alături de domnul Salafranca. Dânsul va veni aici și de asemenea ceilalți vicepreședinți, domnul Panțeri, președintele delegației pentru Maghreb, văd în sală mai mulți membri ai delegației ad hoc, domnul Busutil, doamna Romero Lopez este de asemenea prezentă, doamna Sinclair, și eu un semn care reprezint uh, subcomisia pentru drepturile omului în această delegație. Delegația ad hoc tocmai s-a întors din Tunisia, unde am avut um, discuții foarte interesante cu aproape toți uh, actorii cheie la ora actuală în Tunisia. Și cu toții sperăm, într-adevăr, ca cetățenii de acolo să se bucure de un adevărat sistem democratic și să se respecte statul de drept și drepturile omului. E una am senzația că ne aflăm într-o situație unică. Nu cred că am trecut prin așa ceva înainte de aceasta. Tunisia nu poate fi comparată, cu, nu poate fi considerată a fi un stat uh, falimentar și are, aș spune, aproape toate instituțiile democratice de care are nevoie un stat, însă aceste instituții au fost prinse sub puterea unei dictaturi uh, timp de 23 de ani. O dictatură care a fost o dictatură prezidențială și a fost caracterizată prin uh, abuzul de putere al președintelui și a rudelor și familiei acestuia. Am senzația că organizațiile internaționale doresc foarte mult să ajute Tunisia să treacă prin acest proces de tranziție atât de provocator. Bineînțeles, și Uniunea Europeană este un susținător înfocat al acestui proces. Probabil că colegii sunt de acord cu mine că am, am aflat de multe ori de la tunisieni că nu este vorba de o țară care trebuie să fie reconstruită de la zero, are nevoie doar de susținere și de expertiză din partea noastră și sper de aceea ca comunitatea internațională să-și coordoneze acest ajutor și această susținere într-un mod eficient. Pentru că altfel s-ar putea ca Tunisia să nu poată utiliza această susținere la maxim și ambasadorii Uniunii Europene și delegațiile europene se vor întâlni mâine la Tunis pentru a discuta această chestiune și se vor întâlni de asemenea și cu un altul comisariat pentru drepturile omului, cu instituțiile reprezentând Consiliul Europei, cum ar fi, de exemplu, Comisia de la Veneția, care dă sfaturi foarte bune pe teme constituționale. Poate și Consiliul Europei poate fi invitat pentru a da sfaturi în acest sens. Iată primele comentarii pe care doream să le fac și am să dau acum cuvântul domnului Panțeri, care este copreședinte al delegației ad hoc, pentru a ne spune care este punctul său de vedere. Vă mulțumesc. Grazie, președinte. Eu breve... Mulțumesc, doamne președinte. Aș vrea, pe scurt, să ilustrez deja ce am făcut până acum și să vă spun care sunt impresiile mele. Restul l-ați uh, primit, ați văzut că a existat un comunicat de presă care este destul de simplist și care rezumă rezultatele pe care le-am uh, putut constata noi la fața locului în această vizită. Am reușit într-o situație foarte complicată să ajungem la acest rezultat destul de calmă însă în ceea ce privește situația ca atare, dar complicată din punct de vedere politic și din punct de vedere al siguranței. În timpul vizitei noastre în Tunisia au avut loc manifestații și în acea perioadă patru persoane în plus au mai fost ucise și, uh, de asemenea, noi am denunțat aceste crime. Programul pe care l-am avut ne-a permis uh, să, cunoaștem mai bine realitatea politică de la înlăturarea președintelui Ben Ali. A fost într-adevăr foarte instructiv. Începând cu întâlnirea pe care am avut-o cu cele trei comisii care au fost create după căderea regimului Ben Ali, Comisia pentru Reforma Politică, una dintre ele, Comisia împotriva corupției și a fraudei și comisia care trebuie să facă anchete pe marginea aspectelor care au avut loc în timpul revoltei din Tunisia. Întâlnirile pe care le-am avut cu aceste comisii și mai ales cu Comisia Politică și cu președintele acestei comisii pe Așur, care este o personalitate foarte cunoscută în Tunisia, au fost foarte fructoase și ne-au permis să înțelegem uh, care este stadiul lucrurilor în momentul de față, chiar dacă această situație este încă în tranziție. Pentru că Ben Ashur, președintele acestei comisii, ne-a spus că se trece în momentul de față printr-o fază de consultare cu diferite forțe politice sau ai societății civile și a actorilor sociali pentru a verifica ce strategie s-ar potrivi mai bine pentru a ieși dintr-o situație de impas în care se află în momentul de față Tunisia. După cum știți, Tunisia are un guvern provizoriu, un guvern de tranziție. Desigur că mult, deși multe persoane sunt foarte cunoscute, este foarte slab acest guvern. Un lucru l-am putut înțelege în această vizită din întâlnirea pe care am avut-o cu primul ministru este impresia că prim-ministrul era singur în acel mare palat prezidențial. Deci, Tunisia se află într-o situație în continuare extrem de complicată. Și consultările pe care le uh, putem vedea în momentul de față, vor duce, sperăm, la o strategie pe care turist, uh, Tunisia dorește să o adopte pentru a conchide această tranziție către democrație. Sigur că s-a pus întotdeauna o întrebare în toate discuțiile pe care le-am avut, atât cu Comisia Politică cu, cu alți actori, și anume de unde trebuie plecat. Acesta a fost, a fost tema de plecare. Pentru că ideea importantă um, și ideea cheie a președintelui Comisiei Politice a fost uh, cea de a ajunge într-un timp foarte, timp foarte repede la alegerile prezidențiale pe baza Constituției existente în momentul de față. Pe de o parte există, sigur, legitimitatea unei Constituții, dar vă dați seama că Constituția uh, aceasta nu aduce cu sine mai multe probleme S-ar putea ca să ducă la o alegere a unui președinte al Tunisiei care să fie legitim din punct de vedere al alegerilor uh, și ale alegătorilor care l-au uh, investit, dar care nu poate fi oarecum verificată din perspectivă juridică, din cauza uh, faptului că nu există instituțiile care să o facă. Discuția pe care am purtat-o este Uh, mai ales importantă din punct de vedere al uh, definiției care trebuie date mai întâi unei adunări constituante și după aceea a formei pe care trebuie să o ia uh, alegerile și de asemenea a faptului că trebuie stabilit dacă poporul tunisian dorește să aibă o o republică prezidențială sau o republică parlamentară. Pentru că și aceasta este o parte esențială a unei discuții care încă nu s-a încheiat. După cum am spus, așadar, există însă o înclinație față de, pentru crearea unor condiții propice pentru ca să se poată crea partide politice, pentru a putea ajunge în final la o dată pentru alegeri. Nu știu dacă alții au înțeles altceva, dar ceea ce am înțeles eu este că se discută despre o dată cam peste șase luni pentru a putea ajunge la eventuale alegeri prezidențiale în Tunisia. Aceasta, repet, a fost doar o discuție care este în continuare de, deschisă. Din punctul meu de vedere, mai sunt multe lucruri de rezolvat, dar cam aceasta este situația. Apoi însă am avut și întâlniri foarte importante cu câțiva reprezentanți ai guvernului provizoriu și aceste întâlniri au fost foarte importante pentru că ne-au ajutat să înțelegem în ce măsură acest guvern uh, dorește să o ia într-o anumită direcție și care este această direcție. Mă gândesc aici la întâlnirea pe care am avut-o cu Ministrul Justiției, în care noi uh, am discutat despre reforma justiției viitoare și despre independența um, procurorilor și judecătorilor a magistraturii în general. Am avut o întâlnire importantă de asemenea și cu Ministrul pentru Apărare. După cum știți, armata Tunisiei este, de fapt, singura instituție care este recunoscută de către toată lumea, pentru că a, nu a intervenit în evenimente și a garantat faptul ca procesul de tranziție să, se, să decurgă bine. A fost un actor important, deci, în această tranziție. Am avut o întâlnire importantă și cu Ministrul Afacerilor Externe, o discuție destul de profundă cu dumnealui despre viitorul pe care și-l dorește Tunisia, și el ne-a transmis o scrisoare prin care invită Parlamentul European să asiste la procesul electoral și să contribuie la observarea electorală. Am avut după aceea întâlnirea cu prim-ministru, după cum am spus, și ne-am întâlnit și cu o mare parte a societății civile. Mă refer aici, de exemplu, la Asociația Magistraților, la Asociația Avocaților sau la diferite partide care sunt în curs de formare. Foarte interesant în acest context a fost întâlnirea cu Partidul Islamic. Am reușit să punem mai multe întrebări și să facem mai multe comentarii, mai ales în legătură cu viitorul Tunisiei, după părerea lor, în uh, forma sa statală pe care o va lua pe viitor și am avut de asemenea și discuții despre principiul democrației. Trebuie să o spun uh, pentru corectitudinea lucrurilor că Partidul Islamic ne-a cerut să participăm, dacă ne-a trebuit să confirmăm dacă Europa ar, ar respecta uh, un vot uh, acordat Partidului Islamic și știți la ce se referă? Se referă la faptul că în uh, Palestina Hamasul a ajuns la putere și a fost recunoscut uh, ca atare. Deci o dezbatere foarte serioasă, o dezbatere foarte importantă, care ne-a permis să, începem, să înțelegem foarte multe lucruri. Sunt în continuare multe partide care sunt pe cale de formare și care au revendicat faptul de a permite o autorizare, de a, li se permite o autorizare de a forma acest partid, deci nu au încă autorizația de funcționare. Dar uh, evaluarea pe care o putem face generală asupra societății din uh, Tunisia și asupra stării societății civile este faptul că Tunisia și-a preluat responsabilitatea, de fapt, pentru răsturnarea regimului Ben Ali, regim unipartidic și uh, se dorește în acest proces democratic formarea mai întâi a diferitelor partide care sunt și raspinării unui uh, proces, uh, ale oricărui proces democratic. De asemenea, și în ceea ce privește societatea civilă, discursul, uh, discursul acestora a fost destul de angajat și foarte important pentru noi, pentru că am înțeles care sunt uh, fricile, care sunt așteptările acestora. A existat o discuție chiar uh, între reprezentanții societății civile dacă este sau nu corect să se facă alegeri prezidențiale uh, sau dacă trebuie mai întâi să se instaureze un Consiliu al Revoluției care să, să garanteze ceea ce s-a obținut până acum în Tunisia. Și un alt subiect care este, a fost omniprezent, dacă lăsăm la o parte toate nesiguranțele care țin de guvernul de tranziție, este cumva firul roșu a ceea ce am, a discuțiilor pe care le-am purtat. Societatea civilă, asociațiile magistraturii sau a avocaților și a jurnal, jurnaliștilor au uh, exprimat cu toții o critică foarte puternică în uh, vis-a-vis -vis de Europa, pe care nu putem să nu o ascultăm. E o critică care sună mai mult în felul următor. Voi, Europa, ați asistat regimul lui Ben Ali și, de fapt, trebuie să ne dați coteală despre aceste fapte, pentru că nu ați acționat atunci când s-ar fi putut acționa pentru ca să se creeze o nouă situație în Tunisia. Așadar, vreau să subliniez că aceste întâlniri au fost extrem de interesante și instructive, dar câteodată foarte dure. Vreau să închei spunând că s-ar putea Uh, trage următoarele concluzii din această vizită. Nu știu dacă colegii mei sunt de acord, dar impresia mea este că ne aflăm în Tunisia în momentul de față încă într-o situație destul de confuză. Însă există o cauză obiectivă și anume că trebuie create bazele pentru acțiunile viitoare. Nu există însă pentru cele trei comisii nicio locație în care să se poată întâlni reprezentanții celor trei uh, comisii. Chiar dacă, de exemplu, frații musulmani permit uh, să reuniunea acestora la, în locațiile lor, trebuie totuși să se permită o închegare a fenomenelor mai puternică decât se întâmplă ca acum și cred că ar trebui ca, dincolo de deciziile guvernului uh, provizoriu, să se încerce o confruntare pentru a ajunge la o concluzie. De fapt, se denunță în momentul de față în continuare prezența persoanelor care au fost apropiate lui Ben Ali, care ar putea să aducă înapoi situația dinainte, ceea ce nu este dorit. Asta este ceea ce am putut constata. În legătură cu criza economică și financiară, cu criza turismului, și cu alte probleme, este clar că va fi nevoie să se ajungă la o îndatorire puternică a acestei țări și noi va trebui să reacționăm la această situație. Apoi un alt aspect important, siguranța, siguranța persoanelor, siguranța structurilor și a instituțiilor și siguranța și garanția sistemului economic al întreprinderilor, garanția că acesta va funcționa. Și o altă problemă esențială este construirea procesului democratic în toate aspectele sale, ce reguli să se aplice, ce proces electoral, care va fi reforma justiției și cum va trebui să arate reforma pentru a avea o presă liberă și, de asemenea, și tema generală a libertăților, în general, libertățile civile, libertatea sindicală, până la libertățile religioase. Diferitele răspunsuri pe care uh, le-am primit uh, și vă, voi încheia cu aceasta au arătat că procesul de tranziție trebuie să fie susținut dacă însă se acceptă ideea statutului avansat al acestuia. Trebuie să definim un cadru foarte clar de cooperare economică și socială și de susținere acordată societății civile. Și este important, de asemenea, să discutăm și despre migrație și despre o uh, intervenție în acest proces migratoriu. Pentru că aceasta este una din problemele care încă nu și-a găsit o soluție în realitate, mai ales să vorbesc aici de uh, migrație intelectuală, de brain drain. Iar apoi uh, nevoia de a sublinia acel punct pe care l-am decis aici în Parlament și care a fost uh, adoptat la plenară acum câteva zile. E vorba de un task force de susținere a procesului democratic. Aceasta înseamnă că Parlamentul European ar trebui, împreună cu celelalte instituții europene, să participe la procesul de susținere democratică. Și opinia mea personală este că trebuie să participe nu numai ca observator electoral la alegeri, ci va trebui să reacționeze foarte repede pentru a avea o prezență permanentă în timpul, în acompanierea acestor procese de tranziție, mai ales în acompanierea, formarea partidelor și în susținerea societății civile. Mi se pare că acesta este un punct important. Sigur că mai sunt puncte slabe, poate că mai pot completa colegii care au participat împreună cu mine la această vizită importantă și pot completa ei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această prezentare și invit pe toți membrii acestei delegații să ne expună punctele lor de vedere. Înainte de a face asta, voi spune că la Bruxelles în momentul în care ministrul de externe interimar s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Buzek, a promis că delegația nu va părăsi Tunisia fără să primească o invitație în scris de a trimite observatori la alegeri. Acest lucru s-a întâmplat, iar ceea ce a spus președintele Panzeri, eh, în finalul intervenției sale este valabil. Noi va trebui să participăm nu doar eh, cu o delegație de observatori, va fi poate o eh, un nou tip de uh, activitate de observator pentru a avea un follow-up pe termen mai lung. Am reținut faptul că doamna Romero Lopez a spus că este foarte dificil să organizezi alegeri libere într-o situație de asemenea insecuritate socială. Noi știm, uh, mai ales pe plan local, și știm cât de important este planul local în organizarea alegerilor. Dar vă rog uh, să vă gândiți uh, cum putem uh, formula implicarea practică a Parlamentului European în acest proces. Pentru că noi nu avem niciun fel de putere executive, noi suntem eurodeputați. Dar îl invita pe domnul Kamel Gentubi, președintele uh, rețelei euromediteranene pentru drepturile omului, să ne expună uh, observațiile sale, recomandările sale. Aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, ben, je vous parle ici en tant qu'homme libre qui a retrouvé sa liberté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 Thank you, Mr. Busuttil. You certainly reflect the sentiments we all had. So the next I will give the floor to Mrs. Romero Lopez. Gracias, Presidenta. Quizá para dar alguna información complementaria, porque eh,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 Uh, transition from uh, dictatorship to democracy because you certainly know how difficult and how challenging it is. But I give the floor to Vice Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Kazak. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, c'est vrai que venant d'un pays qui aussi euh, vient de passer une période de transition, il y a